Good afternoon and thank you very much. This next item on Bună ziua tuturor, vă mulțumesc foarte mult. Primul punct de pe ordinea de zi din această după-amiază este audierea publică privind strategia pieței unice, pentru care s-a eh, redactat un raport din proprie inițiative. Lara Comi este raportoarea noastră. Aș dori să urez bun venit tuturor experților și tuturor celor care ne urmăresc pe internet. Este un subiect foarte important pentru comisia noastră, deoarece noi am vrea să vedem piața unică funcționând uh, bine pentru întreprinderi și consumatori. Comisia a produs și a un raport privind actualizarea pieței uh, unice cu mai multe oportunități pentru oameni și întreprinderi. Este un element cheie. Am să-i dau cuvântul Larei Comi, dacă dorește, iar apoi vor interveni domnul Luke Hendricks, între, um, în, reprezentând întreprinderile mici și mijlocii, domnul Cristian Prinz. Am înțeles, uh, domnule Prinz, că puteți fi de acord alături de, de alături că puteți fi alături de noi numai până la 4 fără 20, dar vă mulțumim oricum pentru prezent. Um, avem un reprezentant de la BEUC, uh, un grup de, consum de consumatori uh, și apoi Janina Machievici de la Eurocadres și Severin Picard de la ETUC, uh, organizație de asistență juridică. Lara Comi, raportoarea. Mulțumesc! doamna președinte. Dacă îmi permiteți, n-aș dori să intervin foarte mult, pentru că ce-mi doresc este să ascult uh, opinia experților. Aș dori, în primul rând, să mulțumesc uh, Comisiei IMCO pentru participare și tuturor membrilor și raportorilor. Aș, dori, aș prefera să-mi folosesc timpul pentru a adresa întrebări uh, decât uh, pentru a interveni. Vă mulțumesc încă o dată pentru colaborarea la acest dosar. Mulțumesc! Ă, trecem direct la Luke Hendricks. Mulțumesc de la ă, Luke Hendricks de la Watme. Vă mulțumesc, ă, doamnă președinte. Voi citi intervenția pentru a respecta timpul. Voi începe imediat cu uh, un uh, subiect uh, controversat, economia uh, colaborativă. Este vorba de transport, domeniul ospitalității și așa mai departe. Când această activitate devine o sursă de venit, trebuie văzută ca o entitate comercială și trebuie să se aplice toată legislația. Uh, legislația trebuie să fie respectată așadar de toți furnizorii comerciali, deci toți care folosesc uh, care oferă, care primesc uh, plăți în mod regulat. De asemenea, ar trebui să eliminăm barierele nu numai pentru startup-uri, ci și pentru toate întreprinderile. Toate IMM-urile au nevoie de un mediu stimulant. Asta înseamnă uh, prin aplicarea principiului uh, Think Small First, um, principiul uh, Only Once trebuie și el să fie aplicat ca și uh, principiul proporționalității. Legislația ar trebui să fie introdusă numai când ea este strict necesară. Însă acest lucru nu ține neapărat de mai puțină reglementare, ci de mai bună reglementare. Uh, Uh, procedurile administrative uh, sunt uh, de multe ori un obstacol. De multe ori este vorba de acordarea de autorizații, ceea ce foarte înceată care aduce, care creează probleme pentru IMM-uri. Bazată pe ar trebui să ne asigurăm că permite, permis că autorizațiile sunt oferite în, în timpul într-un timp rezonabil Două subiecte sunt importante pentru startup-ul. În primul rând, accesul la, la informații și accesul la finanțare. Mai bune informații pentru startup-uri într-un mod mai, acces, mai accesibil prin organizațiile de IMM-uri ar trebui să fie un obiectiv al strategiei. Instituțiile europene oferă informații online despre piața internă, însă modul în care este prezentată această informație este uh, dificilă. Este foarte greu, mai ales pentru noi antreprenori, să găsească și să înțeleagă informațiile rele relevante. Uh, organizațiile reprezentante ale IMM-urilor ar trebui să fie folosite de comisie. Punctele de contact unic sunt și ele un element uh, esențial al directivei pentru servicii oferă informații pentru întreprinderi pe toate aspectele importante ale directivei privind serviciile ar fi important să se ofere informația cel puțin în engleză, pe lângă uh, limba națională. Având în vedere faptul că majoritatea startup-urilor nu vor să treacă peste, uh, peste uh, fronti, nu vor să treacă frontiera, în, cel puțin nu în primul an, ar trebui să fie tratate în mod special în domeniul uh, esen, cel mai important pentru ei, de exemplu, uh, finanțarea investițiilor lor inițiale. În plus, startup-urile au nevoie de uh, oportunități de, de finanțare, oportunități care să contribuie la inovație și uh, care extind competitivitatea. Plățile întârziate. 10.000 de locuri de muncă dispar în fiecare an din cauza plăților uh, târzii. Directiva ar trebui să uh, fie corectată în acest sens autoritățile publice abuzează de perioada de verificare și unele în, în continuare impun termene de plată foarte târzii și inacceptabile între uh, de, uneori și de 90 de zile. În ceea ce privește insolvabilitatea, procedurile trebuie să fie mai eficiente. Pentru IMM-uri este important să se reducă costul procedurilor, să se elimine stigmatizarea uh, falimentului și uh, să se sprijine antreprenorii. Apoi Uh, este nevoie și de un schimb de bune practici în, între, în toate aceste uh, domenii. După un faliment uh, sincer, autentic, este important să se poată oferi o a doua șansă. De asemenea, cercetarea, cercetările în ceea ce privește sărăcia în rândul antreprenorilor ieșiți la pensie este, sau retrași este foarte importantă trebuie să se elimine uh, obstacolele. De asemenea, noi respingem orice fel de noi uh, bariere pe piața uh, internă. Propunem așadar promovarea liberei circulații a profesioniștilor uh, și recunoașterea uh, calificărilor, astfel încât să se asigure un nivel ridicat al um, calității. Directiva privind serviciile trebuie să fie transpusă în toate statele membre, respectând specificațiile naționale existente pentru a asigura competitivitatea. Pentru asta este nevoie și de sancțiuni pentru încălcarea uh, legilor uh, uh de asemenea, trebuie să se permită tuturor furnizorilor de servicii la nivel transfrontalier să declare TVA ul în țara lor de origine într-un mod fa facil. Pentru a menține un punct de plecare comun, legislația trebuie să fie aplicată în totalitate și la timp și aplicată la fel în toate statele membre. Comisia Europeană trebuie să facă mai multe eforturi pentru a evita distorsionarea uh, concurenței. Uh, și la final, în ceea ce privește geoblocarea, considerăm că nu este nevoie de legislație suplimentară. Comercianții uh, online trebuie să uh, aibă aceleași drepturi ca și orice alt comerciant. Există tot felul de motive pentru a bloca uh, vânzările spre o anumită țară, de exemplu costurile de uh, conformitate sau lipsa de viabilitate a modelului uh, de afaceri. Uh, interzicerea geoblocării ar restricționa libertatea contractuală a întreprinderilor. Mulțumesc. Sounds to me like you've got a list of mi se pare că aveți o listă întreagă de amendamente pe care vreți să o trimiteți mai departe. Ok. Domnul Cristian, mm, eh, am eh, prelungit eh, limita pentru înaintarea amendamentelor. Cred că e vineri, Lara, nu-i așa? Nu. Amendamentele au aceeași limită, 25, dar ideea este să vorbească mai rar pentru interpreți vorbesc la o viteză fulger. Deci vă rugăm foarte mult să vorbiți mai rar ca să țină interpreții pasul cu dumneavoastră. Domnul Cristian Prins este următorul de la Unilever, șef uh, al uh, Departamentului pentru Afaceri Externe Europene. Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă, vă mulțumesc că ați invitat Unilever aici Unilever este producător de produse de consum, produse de îngrijire personală și îngrijire domestică, producem în mai bine de 100 de țări. Piața unică are foarte multe, este foarte complexă și folosește multe resurse pentru inovații. Piața noastră este, de fapt, piața unică este ADN-ul uh, Uniunii Europene și nu asta numai pentru că nu există legislație europeană. În multe locuri poate fi rezultatul unor uh, aplicări diferite a achiului. Vă dau niște exemple. Există foarte multe interpretări în statele membre apropo de ce poate fi folosit în uh, cererile referitoare la certificarea faptului că produsele sunt produse naturale sau etichetele privind ingredientele de pe produse sau uh, etichetarea alergenilor. Toate acestea pot să pară chestiuni foarte tehnice, dar în primul rând ar trebui să fie acolo. Este o chestiune de interpretare diferită și de aplicare diferită a acquis european Există, de fapt, un cadru armonizat european pentru toate acestea. Și problema este dacă aceste diferențe de interpretare funcționează pe tot lanțul de furnizare. Deci nu e numai o chestiune de etichetare. Toate aceste obstacole există de foarte mulți ani. În Unilever are tendința uh, de a se adresa Uniunii Europene când apar plângeri, dar nu e vorba numai de chestiuni, uh, eu știu, de altă natură decât în primul rând de natură tehnică. De aceea, sistemul Solvit pare să fie un sistem informal foarte bun care rezolvă problemele cu care se confruntă domeniul nostru din acest punct de vedere. Comisia Europeană ne-a informat uh, că e vorba de 2300 de cazuri care sunt îngestrate în fiecare an prin uh, Solvit. Uh, majoritatea dintre ele, 1000 și ceva, vin din partea domeniului industrial, al sectorului producție, restul de la cetățeni. Și uh, ideea este ca Solvitul să fie din ce în ce mai accesibil pentru domeniul producției Vreau să mă refer acum la chestiuni care au fost accentuate la întâlnirea Solvit cu reprezentanții din 28 de state membre în septembrie anul trecut. În primul rând, planul de acțiune pentru piața internă, pentru bunuri și servicii, care arată că Solvit este un instrument de guvernanță al pieței interne foarte bun, care rezolvă din ce în ce mai multe obstacole. Apoi, Solvit e, face parte dintr-un cadru mai larg de prelucrare a plângerilor și reclamațiilor lor. Deci ar trebui să avem o asemenea abordare mai largă de rezolvarea problemelor pentru a avea și chestiuni, uh, abordarea și unor chestiuni mai tehnice, cum ar fi uh, etichetarea elementelor tehnice. Dar este, nu e un proces izolat, este um, începutul unui proces de mai mare anvergură. Trebuie ca statele membre să aibă resurse pentru unitățile Solvit. Uh, unitățile Solvit trebuie să fie situate undeva la nivel central, la un minister, un minister pentru a putea fi mai ușor accesate de către cei care au nevoie de ele. Și în cele din urmă, Comisia Europeană trebuie să fie implicată din, uh, etapele incipiente ale acestei proceduri. Doamnă președintă, Solvit nu este un panaceu universal, nu rezolvă toate uh, situațiile, dar dă o abordare de jos în sus pentru a depăși obstacolele de care ne lovim în fiecare zi. Se poate crea în felul acesta o dată de bază, care poate, de o bază de date care poate fi folosită de comisie uh, Uh, pentru a crea proceduri mai formale. Și cred că este de fapt o platformă excepțională pentru a putea iniția acest uh, demers. Mulțumesc. Ursula, Ursula would you like to go next? Mulțumim. Din perspectiva consumatorilor, doamna Ursula Pachl. Cred că o să închidem și luminile pentru că există niște diapozitive. Hai să vedem dacă e în regulă în felul acesta. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă, doamnelor și domnilor eurodeputați. Vă mulțumim că ne-ați invitat să vă prezentăm aici perspectiva consumatorilor. Vreau să spun că strategia pentru piața unică uh, are multe elemente cu care suntem de acord sau puține elemente cu care nu suntem de acord nu, însă nu se concentrează prea mult pe consumator și pe nevoia de a spori bunăstarea consumatorilor și de a spori uh, drepturile consumatorilor de la inițiativele din 2012 care sunt menționate în strategie, există doar una singură care accentuează bunăstarea consumatorilor sau una singură care țintește acest obiectiv. Deci ajung în felul acesta la prezentarea pe care o am în față. Ca să fiu cinstită, există de fapt două strategii ale pieței unice. Una a pieței digitale, care are foarte multe elemente de uh, sporirea bunăstării și drepturilor consumatorilor și există și cealaltă piață. Este absolut necesar ca cele două strategii să fie combinate pentru a avea o imagine globală. De asemenea, trebuie să evităm faptul ca la sfârșit să nu există două regimuri eh, diferite pentru legea privind protecția consumatorului, adică pentru piața online și pentru piața offline. Și mă refer la propunerea recentă făcută de Comisia Europeană față de achizițiile online pentru bunuri tangibile consumatorul are la dispoziție un eh, sistem care îi oferă drepturi diferite Eh, față de momentul în care cumpără online și de momentul în care cumpără dintr-un magazin. Deci consumatorii dintr-o țară ar face mai bine să cumpere doar dintr-un magazin, iar alții dintr-o altă țară ar face mai bine să cumpere numai online în momentul în care cumpără diverse lucruri. E o situație pe care vrem să o evităm și vrem să subliniem cât este de important să avem o abordare coerentă ce este esențial în strategia pentru consumatori este o inițiativă foarte importantă pentru noi. Comisia vrea să elimine geoblocajul și susținem acest lucru și voi reveni la această chestiune ceva mai târziu. Și apoi încă un lucru foarte important, trebuie să existe intermediari uh, fiabili uh, pe piața unică. Uh, consumatorii depind pentru achizițiile lor pe uh, Eh, informațiile pe care le primesc de la diversele motoare de căutare comparativă și de aici apar și elemente ale economiei care se bazează pe colaborare și sunt eh, precizate asemenea lucruri, nu? În ce privește comparația, de patru ani Comisia colaborează cu părțile interesate pentru a găsi niște principii ale unei comparații oneste și imparțiale. Deocamdată însă acest lucru nu este cuprins în strategie. Ce este esențial pentru consumatori pe piața unică uh, este de fapt lipsa unor elemente de strategie în documentul Comisiei Europene care să se referă la inițiative referitoare uh, la aplicare și la compensații uh, lucru care ar fi o prioritate pe piața unică Uh, digitală, cooperarea între autoritățile naționale este subliniată foarte mult și lucrul acesta este important și pentru piața digitală și pentru cealaltă piață unică. Pe piața unică, conceptul de aplicare a legislației naționale este de foarte multe ori învechit față de uh, strategia globală de marketing sau față de uh, strategia europeană de marketing adoptată de firme, trebuie implicați acolo părțile interesate. Noi de multă vreme cerem auto, o cooperare între organizațiile de consumatori și autorități, lucru care nu s-a întâmplat. Uh, legea concurenței, de asemenea, este esențială și aplicarea legei concurenței este esențială pentru o piață unică funcțională. Deci ar fi mult mai bine uh, Uh, ca sectorul de e-commerce al Comisiei să cerceteze acest, uh, această chestiune. Supravegherea pieței și siguranța produselor uh, este un studiu inițiat acum vreo trei ani, dar e cumva blocat la Consiliu pentru a asigura, eu știu, protecția consumatorilor față de produsele periculoase. Deci dacă ne vedem că se pierd asemenea inițiative legislative, ar trebui să existe și un plan B Comisia ar trebui să clarifice cumva situația asta și salutăm faptul că doamna Comi face și dumneavoastră apel la acest lucru în uh, proiectul de raport. Spuneam că există o inițiativă care este adresată consumatorilor, e vorba de geoblocaj și vreau să spun câteva lucruri despre geoblocaj, e important pentru noi. Nu e vorba numai de o inițiativă foarte importantă, pentru că asigură beneficii practice consumatorilor, ci înseamnă că trebuie să vedem chestiunea asta și din punct de vedere conceptual pentru că este vorba de o libertate fundamentală a pieței de a asigura produse pe tot teritoriul Uniunii Europene. Este coloana vertebrală a pieței unice și, de asemenea, la asta trebuie să se adauge dreptul consumatorului de a avea acces la aceste produse fără niciun fel de restricții, indiferent de rezidență și de cetățenie mai mult de 80% din consumatori consumatorii care au participat la diversele chestionare spun că au trecut deja prin experiențe de geoblocaj și fac apel la comisie să vină cu măsuri de remediere. Sunt multe motive pentru geoblocaje. Sunt, uh, eu știu, decizii unilaterale ale unei firme sau e vorba de contracte de distribuire, probleme de logistică sau probleme care ar putea fi în general destul de ușor de rezolvat. Sau poate să fie vorba de protecționism la nivel național. Deci e important să vedem foarte clar care sunt motivele justificate și care nu sunt justificate consumatorii sunt frustrați pentru că nu li se spune de ce un comerciant refuză să vândă produse transfrontalier. De asemenea, aplicarea legii concurenței transfrontalier este foarte importantă. Se spune deja în legislație că există reguli antidiscriminare, dar nu există instrumentele necesare pentru aplicare. Comisia are dreptate să mm, propună un nou instrument legislativ care să combină diferite măsuri. Considerăm că ar trebui să fie o listă neagră a practicilor nejustificate, mai multe transparentă față de consumatori de cei se refuză vânzarea unor produse, răspunderea autorităților naționale și, de asemenea, aplicarea legii este un element cheie din acest punct de vedere. Și ultimul diapozitiv o altă inițiativă care este legată de ce pot să aștepte consumatorii din partea pieței unice, uh, economia bazată pe colaborare. Uh, considerăm că are un mare potențial pentru consumator, dar sunt și foarte multe provocări care trebuie depășită. Am dorit, de fapt, să vedem o politică reală care să promoveze Uh, modele de consum durabile și inovatoare, trebuie să ne gândim că serviciile sunt uh, furnizate către consumatori în condiții sigure și oneste, iar lega, legea care reglementează platformele intermediarilor ar trebui să fie foarte clar. Trebuie să găsim aici o clarificare și trebuie să sporim și conștientizarea din partea comercianților și consumatorilor privind beneficiile și dimensiunea societală a economiei bazată pe partajare. Mulțumesc! Mulțumesc, îmi pare rău de jocul de lumini din timpul acestei prezentări. O să vedem ce putem să facem în viitor. Iar acum, din punct de vedere al profesioniștilor, doamna Ianina Machevici de la Eurocadrul. Mulțumesc, doamnă președintă. Și mulțumesc Comisiei INCO pentru că m-a invitat la această audiere. Rocatus este reprezentatul sindical a 6 milioane de profesioniști și manageri în Europa. Strategia pentru piața unică afectează acești profesioniști din multe puncte de vedere și noi sigur sprijinim toate măsurile menite a crea o Europa mai puternică și menite a simplifica mișcarea transfrontalieră, circulația transfrontalieră a profesioniștilor noștri prin profesionist uh, mă refer aici la multe, multe lucruri, dar am să reliefez acele chestiuni care sunt importante pentru membrii noștri. Digitalizarea, profesiile reglementate și IPR. Și drepturile de proprietate intelectuală. Noi demersuri sunt menite a crea noi oportunități și de a favoriza inovația, sunt lucruri pe care le sprijinim pe deplin, nu înțelegeți greșit, dar strategiei îi lipsește o analiză a modului în care piața forței de muncă și condițiile de muncă sunt afectate de digitalizare. Aceasta schimbă modul în care lucrăm, modul în care funcționează firmele și în modele de consum. Sunt tendințe care afectează largi pături ale populației. O astfel de tranziție pe piața muncii uh, impune reinstruirea și recalificarea profesională. Digitalizarea importantă pentru manageri și pentru profesioniști. Munca nu mai e limitată la un birou și la anumite perioade de timp poți trăi, poți lucra în mai multe țări în același timp. Se pun prin urmare, întrebări referitoare la regimul fiscal, securitatea, asigurările sociale și așa mai departe. De asemenea, este inevitabilă ascensiune economiei colaborative. Există tot mai multe platforme online care presupun uh, servicii oferite în comun și care permit uh, profesioniștilor să își practic, să, practic, să-și vândă experiența acumulată se permite astfel implicarea lor în diferite activități și proiecte, însă este necesar să rezolvăm problemele ce țin de protecția angajaților pe cât de curând posibil. Nu dorim ca aceștia să lucreze în condiții improprie. Termenii și condițiile de muncă pentru angajați trebuie să fie definite cu strictețe, indiferent dacă o persoană e angajată de o firmă sau de un întreprinzător. diferențele devin tot mai uh, ambigue între contractant și angajat. E greu să spui cine va fi răspunzător în ultimă instanță și e greu să păstrezi discuția la nivel european cu includerea partenerilor sociale în evaluarea riscurilor și provocărilor potențiale. În piața pentru în strategia pentru piața unică, Comisia cere o analiză, o trecere în o revizuire a profesiilor reglementate. Acestea sunt cam 5.000 în Europa, prin urmare este necesară o revaluare a acestei liste și eventual o analiză care să decidă dacă unele dintre ele nu sunt prea, reglementate, prea suprareglementate sau depășite deja. Acest lucru poate reprezenta chiar un obstacol pentru cei care se întorc în țara de origine după ce și-au încheiat studiile în străinătate și vin cu calificări nerecunoscute în nomenclatorul național. Există anumite profesii care trebuie reglementate, într-adevăr, dar trebuie să existe un echilibru între libera circulație a serviciilor, calificări concrete și standarde înalte profesiile nereglementate nu pot să pună în pericol standardele de siguranță. E greu, într-adevăr, să evaluezi care profesie anume trebuie reglementată și care poate fi abordată într-un mod mai flexibil. Recunoașterea calificărilor profesionale, directiva privind recunoașterea uh, calificărilor profesionale a introdus acest uh, card profesional european care se află în prima etapă de introducere, acest card se potrivește pentru anumite profesii și, într-adevăr, simplifică uh, problema liberei circulații a profesioniștilor, dar nu ar trebui să creeze discrepanțe pe piața muncii între deținătorii de astfel de carduri și cei care nu le posedă. De asemenea, considerăm că trebuie să existe o corelație cu cadrul european al calificărilor și să includă formare sistematică, formarea informală, neoficială și, de asemenea, cunoștințele câștigate prin experiența la locul de muncă. Pentru noi este deosebit de important ca statele membre să înceapă să recunoască cele eh, competențe și calificări și să pună în aplicare cadrul european al calificărilor. Strategia pentru piața unică, de asemenea, include o inițiativă de modernizare a cadrelor privind proprietatea intelectuală. Profesioniștii cu înaltă calificare contribuie la activitatea de cercetare, dezvoltare și inovare pe parcursul vieților profesionale. În ultimii ani s-au făcut eforturi în materie de activități creative pentru a încuraja integrarea acestor categorii uh, profesori, universitari, scriitori sunt adesea siliți să semneze contracte care de fapt le restrâng drepturile. Cercetătorii de asemenea trebuie să fie mai bine informați în legătură cu drepturile lor în cazul în care decid să își fondeze propriile lor firme, asta pentru a evita o eventuală încălcare a drepturilor de proprietate intelectuală. Drepturile de proprietate intelectuală trebuie să, ar trebui să ofere stimulente autorilor și producătorilor cu asigurarea protecției din punct de vedere juridic și cu compensațiile economice de rigoare. Pentru a garanta aceste compensații este necesar să clarifice persoana care deține drepturile respective. În concluzie, pot să spun că piața unică se schimbă rapid, multe profesii o să vadă, o să înregistreze scăderi numerice, altele creșteri. Noile locuri de muncă vor necesita noi calificări. Vă mulțumesc! Mulțumim! Acum Severin Picard, în partea ETUC. Mulțumesc foarte mult, domnul președinte. Mulțumesc pentru invitație. Vorbesc în numele Confederației Europene a Sindicatelor, ETUC. Reprezentăm mai bine de 90 de organizații sindicale și milioane de angajați din Europa. Piața e un uh, bun slujbaș, dar un stăpân prost. Și ca religie, lucrurile stau și mai prost. Piața este un mijloc de a crea mai multe locuri de muncă, dar nu vrem orice fel de locuri de muncă, vrem locuri de muncă bune și condiții de lucru decente. Mobilitatea nu e, prin urmare, libera circulație nu e o, o, o, un scop în sine. Uneori, această circulație a forței de muncă duce la o degradare a condițiilor de lucru. Astăzi însă mă voi limita doar la cinci aspecte. 1. Economia colaborativă. Aici mă refer la spusele antevorbitorilor. Ne îngrijorează faptul că în comunicarea comisiei dimensiunea ce implică ocuparea forței de muncă a digitalizării, nu este abordată. S-a operat într-un vacuum până acum și ne îngrijorează faptul că protecția angajaților și regimul asigurării sociale nu se aplică acestor categorii de angajați. Sperăm că dumneavoastră în această comisie veți putea remedia aceste deficiențe. Apoi, legislația privind societățile comerciale. Comisia nu a abordat chestiunile de dumping social și de concurență neloială ca o sursă autentică de probleme pentru IMM-urile, pentru IMM-uri. Nerespectarea regulilor duce la apariția de concurenți neloiali și firme alminteri sănătoase care oferă locuri de muncă bune trebuie sunt silite să-și închidă porțile. Uh, aici aș aborda chestiunea firmelor de apartament. Sunt uh, firme fantomă care se prevalează de posibilitățile de pe piață, înregistrându-și sediu într-o țară în care de fapt nu au nicio activitate. De ce fac acest lucru? Pentru a-și minimaliza răspunderea de ordin juridică, în materie fiscală, în primul rând, dar și când e vorba de drepturile angajaților și de contribuțiile la fondul de asigurări sociale. Confederația noastră sindicală a putut să realizeze o corelație directă între aceste firme fantomă și condițiile improprii de lucru ale angajaților și vorbesc aici de exploatarea acestora la modul extrem. În anumite cazuri, condițiile de muncă oferite de aceste firme fantomă sunt la limita traficului de persoane. Facem un apel la Comisie să ia măsuri în acest sens chestiunea sediului, principiul acelui sediu, este o chestiune presantă, mai importantă decât uh, inițiativele privind uh, diferențele transfrontaliere, care, din perspectiva IMM-urilor, uh, e destul de discutabilă. 3. Insolvența. Comisia se bazează pe teoria celei de-a doua șanse, spune că firmelor ar trebui, ar trebui să li se oferă accesul la posibilitatea de a depune cerere de faliment și a putea reîncepe activitatea. Însă, dacă se abuzează de această procedură de faliment, apar riscuri și, prin urmare, procedura trebuie să fie evaluată cu mare atenție. În astfel de situații, angajații sunt lăsați complet pe din afară, cu luni întregi de salarii neplătite. chestiunea comportamentului fraudulos al firmelor fantomă ține de faptul că în momentul în care aceste firme simt că se apropie de ele mâna legii, fac cerere de faliment și dispar. Și puțin după aceea apar sub un alt nume, cu altă identitate juridică, dar cu aceleași practici. Așa că da, e nevoie de, de o reformă a legii falimentului, dar nu trebuie să se deschidă poarta acestor tipuri de comportament. Pașaportul pentru servicii. Punctul 4. Anunțarea acestei inițiative a fost o surpriză pentru partenerii sociali din sectorul construcțiilor. Sper că în viitor partenerii sociali vor fi mai implicați în dezbaterile pe această temă, pentru că altfel, pentru că, pentru, pentru că ei sunt cei care cunosc cel mai bine modul de funcționare al sectorului. Nu știm foarte bine ce înseamnă acest pașaport al serviciilor în termeni concreți, însă din câte înțeleg, și patronatul și sindicatele sunt uh, îngrijorate de acest principiu al, de reîntoarcerea, principiului țării de origine. Există o lipsă de coerență între măsura anunțată și noua directivă privind serviciul detașat. Asta presupune că statul membru gazdă impune prestatorilor de servicii obligația de a notifica din timp uh, orice situație de detașare. Coerența între instrumentele europene este esențială. Și ultimul punct, al cincilea, achizițiile publice. Comisia își propune crearea de capacități de consultanță pentru autoritățile publice în vederea aplicării corecte a legii. Bună idee! Și aici aș dori să mă refer la activitatea meritorie a acestei comisii parlamentare atunci când se lucră la cadrul pentru achizițiile publice și mai ales în ceea ce privește clauzele sociale. Clauzele sociale din cadrul privind achizițiile publice presupun respectarea condițiilor de muncă și proceduri de ofertare socială. Sperăm, prin urmare, că autoritățile publice vor cunoaște aceste posibilități care există în prezent și Comisia le va încuraja în mod activ să se prevaleze de aceste noi posibilități. Am să mă opresc aici. O, să vedeți că avem o analiză destul de critică dar este o analiză constructivă în ultima instanță, o critică constructivă. Am făcut o serie de sugestii, pentru că dorim ca piața unică să ofere condiții echitabile de concurență pentru toată lumea și sperăm că putem să vă ajutăm în viitoarele dezbateri de aici, pentru că pentru noi aplicarea legii este esențială și e mai bine să ai o lege bună decât să nu ai nicio lege. Avem câteva minute pentru întrebări, pentru prima serie de vorbitori. Lara Comi mai întâi, după care o listă, în capul listei vor fi raportori din umbră. Am o întrebare pentru uh, profesioniștii implicați în acest domeniu. Credeți că standardele și nivelul de profesionalism, ca să spunem așa, al organismelor europene este uniform, la, acești la același nivel, vrem să avem un studiu de impact care să ne arate cam care putea fi liniile directoare și să vedem dacă situația e aceeași în toate statele membre. Ce părere aveți? Doamna Miți, prima raportare din umbră. Mulțumesc, doamna președintă. Am o întrebare privind pașaportul de servicii. Aș vrea să aflu mai multe despre această propunere. Din câte am înțeles, Comisia intenționează să introducă acest pașaport ca o prioritate în sectorul construcțiilor, dar și patronatul și sindicatele din sector nu au fost consultate în prealabil și au reacții negative, ambele, în legătură cu posibilul impact. Considerați că e cazul să adoptăm măsuri care ar putea schimba radical uh, uh, sectorul construcțiilor fără să-i consultăm pe reprezentanții acestui sector și mai am o scurtă întrebare referitor la impactul social și de mediu al pieței unice. Ce se poate face pentru a îmbunătăți componenta socială și ecologică a pieței unice? Nu cred că s-a pomenit așa ceva. Mulțumesc, doamnă președinte. Dan Dalton era următorul pe listă, dar nu se simte bine. Altcineva de la liberali? Julia Reda. Vă rog. Mulțumesc, doamnă președintă. Am o întrebare privitoare la geoblocking. Am uh, discutat deja aspecte acestei probleme când am discutat pachetul de legi privind piața digitală. Concluzia a fost, comisia ar trebui să definească grupuri clare pentru, justific- de, de, pentru geoblocking justificat, însă nu s-a trecut la o evaluare clară a situației actuale. Spuneți că libertatea de a presta servicii nu ar trebui să constrângă statele membre să permită unui prestator să presteze servicii, dar ar trebui să asigure și capacitatea consumatorilor de a avea acces transfrontalier la aceste servicii. În trecut, astfel de cazuri nu au intrat în discuție de a ca persoanele să circule dintr-o țară în alta pentru servicii medicale, de exemplu. Întrebarea mea e următoarea. Juridic, cum putem clarifica situația dacă ne gândim că jurisprudența în domeniu nu e foarte clară, care ar fi instrumentul adecvat? O adăugire la directiva privind serviciile, cum s-ar putea atinge acest scop? Cred că e o chestiune importantă, mai ales dacă ne gândim că avem aceste piețe multifacetate, ai o firmă, de exemplu, care pe de o parte are o relație cu consumatorii, dar pe de altă parte are o relație și cu alți fabricanții de anumite produse sau cu deținătorii de drept de proprietate intelectuală. Vă mulțumesc! Domnul Schwab, doamna Gebhardt sunt pe listă, Saila și doamna Schaldemose. Să, înainte de asta, v-aș putea întreba dacă aveți materialele prezentate și în scris, că să ne... a fost lucruri acolo extrem de utile pe care colegii eventual ar dori să le includă în amendamentele proprii, așa că v-am rugat cât de repede posibil dacă se poate să ne dați textul. Andreas, te rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Această audiere privind strategia, privind piața unică, ne oferă posibilitatea să discutăm în mod fundamental și aprofundat despre piața unică. Ar fi multe subiecte, nu avem timp uh, să le abordăm pe toate. Uh, mă voi referi la numai două. Până acum, cu excepția domnului Prinț, uh, nu au spus ce părere au despre strategia Comisiei de a uh, insista mai mult asupra aplicării uh, legislației existente deja. Mi se pare că este un element foarte important. Reprezentanta BU s-a referit și la dreptul concurenței, unde această aplicare este de succes. Noi încercăm să aflăm dacă nu am putea reuși și în alte zone ale pieței unice să facem îmbunătățiri fără să schimbăm dreptul primar. Și încă un punct, aș dori să-l întreb pe domnul Hendrix, pentru că dumnealui s-a referit la geoblocare. Aș vrea să-l întreb ce înseamnă pentru el motive justificate pentru geoblocare. Bineînțeles că, pe de o parte, ă, argumentul comisiei este convingător, și anume presiunea pe care consumatorii o pot depune asupra Um, o pun asupra pieței, practic creează o piață internă de facto, dar în același timp 28 de state membre au 28 de uh, drepturi ale muncii diferite, drept, uh, sisteme fiscale diferite și așa mai departe. Aceasta este întrebarea mea către domnul Hendrix. Mulțumesc. Evelyn Gephardt. Evelyn Gephardt. Mulțumesc. Mulțumesc și pentru prezentările foarte bune. N-aș vrea să spun foarte mult despre pașaportul de servicii, online, offline și așa mai departe, pentru că pozițiile sunt destul de clare. Aș dori să mă refer la alte puncte. Doamna Machevici, dumneavoastră spuneați că pașaportul profesional este o treabă bună Uh, și sunt de acord cu dumneavoastră, fac parte dintre cei care au uh, introdus asta în legislație, dar ați spus că trebuie să fim atenți și să nu existe o diferențiere între cei care au acest pașaport și cei care nu îl au. Puteți să ne spuneți ceva mai concret despre asta? Eu presupun că doreați să spuneți că uh, pașaportul profesional ar trebui să fie introdus la nivel general. Atunci aș fi de acord cu dumneavoastră. Apoi, către doamna Picar. Uh, Uh, în ceea ce privește economia bazată pe partajare și uh, referitor și la ceea ce spusese doamna Machevici, că uh, domeniile profesionale sunt în mare schimbare și că diferența între angajați și independenți este din ce în ce mai vagă. Mă întreb dacă aveți o poziție pe acest subiect, pentru că ne-ar interesa. Catherine Steiler. Catherine Mulțumesc, uh, doamnă președintă, și vreau să le mulțumesc vorbitorul de până acum. În legătură cu, cu spusul Anders și Evelyn s-a referit la același lucru din partea Boic. Cum uh, putem proceda atunci când e vorba de diferențele între online și offline uh, Poate ne-ați putea spune mai mult despre cum am putea avea într-adevăr claritate din acest punct de vedere și pentru Confederația Sindicală eh, interconexiunile între aceste aspecte și cele care țin de traficul de persoane, criminalitate și așa mai departe. Și astea sunt lucruri care apar adesea în dezbaterile noastre. Noi ne concentrăm mai mult pe eh, soluțiile adecvate mai curând decât pe posibile greșeli. Cred că aveți dreptate, dar întrebarea e cum am putea să procedăm uh, uh, în mod adecvat în comisia noastră când de mari diferențele la nivel de stat membru. Și apoi, în chestiunea calificărilor, foarte bine uh, întrebați dumneavoastră acolo cum am putea obține beneficii concrete din cercetarea, dezvoltare, inovare. Uh, și am un exemplu. Să zicem că ești medic eh, lucrând în Marea Britanie, în sistemul sanitar de acolo, într-un laborator și ai o idee fantastică, dar lucrezi pentru o instituție publică, ai o idee proprie și vrei să-ți creezi propria firmă. Ar fi eventual posibil un parteneriat public-privat. Poate dacă aveți ceva exemple care să ne arate cum se pot rezolva aceste probleme și cum se poate ca dreptul de proprietate intelectuală să fie folosit într-un fel sau altul, cine le deține, care ar fi exemplele de bună practică de exemplu, ai un, ca, un, ca o instituție publică care finanțează cercetarea să nu-și piardă banii când pleacă persoana respectivă și își face propria firmă. Cum se poate ajunge la un echilibru între activitatea de cercetare, comunitatea de cercetători, finanțarea acordată, uh, și beneficiile pentru toată lumea, fără a scăpa din vedere uh, interesul tuturor. Google a fost fondat, a început ca un proiect de cercetare la Universitatea Stan Stanford și acum vedeți ce, ce spin-off a ajuns să fie. Vă mulțumesc foarte mult uh, pentru contribuțiile dumneavoastră, au ridicat multe întrebări și pentru noi este un beneficiu categoric să avem astăzi aici. Anel then Cristel Schaldemose. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș fi vrut să întreb următorul lucru. Care este situația cu acest pașaport profesional? Evelin s-a referit la asta și aveți dreptate că trebuie să promovăm acest pachet de securitate a produselor și uh, trebuie să subliniem importanța acestui pachet pentru interesul consumatorului. Însă, um, se spune că e posibil să avem nevoie și de un plan B, deoarece Consiliul nu face progrese. Ce avem ca alternativă? Two quick questions. Mulțumesc. Două întrebări pe care le-aș avea și eu în ceea ce privește detaliile. Îmi place raportul COMI, dar dacă uh, vrem să introducem comentarii suplimentare, cred că trebuie să fim foarte specifici. Din partea UEAPME, uh, aș, mi-aș dori o listă de exemple a ceea ce considerați uh, geoblocare justificată. Dacă înțelegem ce este justificat, asta s-ar putea să ne permită să înțelegem mai bine ce nu e justificat și care sunt problemele actuale cu articolul 20 uh, din directiva privind serviciile. Iar apoi, din partea Eurocadre, în ceea ce privește pașaportul profesional, Mie mi se pare că și, și acest pașaport profesional, cât și cel privind serviciile, um, aduc beneficii. Cu cât e mai ușor să-ți um, iei competențele, să spun, cu tine și să fii mobil, cu atât oamenii vor fi mai stimulați să, um, să-și dezvolte aceste competențe. Uh, dacă ei știu că competențele pe care le învață au valoare nu numai în țara lor, ci și în alte țări. Dar Uh, trebuie să fie echivalente, nu să submineze încrederea consumatorilor. Uneori, la nivelul pro, uh, profesioniștilor sau mai ales în ceea ce privește serviciile, vedem că nu e vorba de chestiuni identice. Când vorbesc cu profesioniști, este vorba despre cum uh, compensezi diferențele cât timp este nevoie, de exemplu, de o perioadă de, in, de integrare uh, pentru a permite unei persoane care a fost formate într-un regim să se adapteze la noul, în care, noul regim în care lucrează. Există diferențe uh, subtile și acestea trebuie recunoscute uh, și trebuie facilitată tranziția de la un regim la altul. M-ar interesa cum se poate face asta. Cine dorește să intervină întâi pentru răspunsuri? Yes. Thank you for, for your questions and, uh, and remark. Vă mulțumesc pentru întrebări și remarce. În ceea ce privește pașaportul privind serviciile, pot să repet ceea ce am spus. Este o problemă importantă în ceea ce privește procedurile și partenerii sociali din industria construcțiilor trebuie să fie implicați în etape următoare. Cred că ambele părți sunt uh, foarte dornice să participe într-un mod constructiv cum să îmbunătățim uh, piața, um, dimensiunea socială și de mediu, de mediu a pieței unice. Asta este cel mai important lucru pentru noi. Din punctul de vedere TUC, uh, tratamentul legal între lucrători este esențial Asta pentru a evita concurența neloială și mai ales concurența între costurile de, uh, pentru forța de muncă. V-am dat exemplul întreprinderilor fantomă ca element uh, cheie în care pot să se facă progrese. În ceea ce privește economia bazată pe partajare, <coughs> avem un nou exemplu de motiv pentru care trebuie să continuăm dezbaterea la nivel european uh, pentru a vedea ce înseamnă o uh, relație de angajare uh, și ce nu. O definiție folosită de Curtea Europeană de Justiție este cea a dependenței economice. Trebuie să vedem dacă lucrătorul de este independent de angajator sau nu, sau da, și dacă există o legătură de subordonare. Este foarte important să introducem această dimensiune în dezbaterea privind digitalizarea. Pentru că dacă există o relație de angaj, angajator-angajat, ă, asta duce la consecință în ceea ce privește salariul minim, contribuții la ă, securitatea socială, sănătate ă, și protecția muncii și așa mai departe. Încă un element ce trebuie analizat uh, este cel referitor la platformele online. Într-o relație triunghiulară, dacă unul dintre parteneri poate fi considerat ca o agenție temporară de muncă. Doamna Gephardt are dreptate. Este vorba de un uh, domeniu în evoluție continuă și asta nu, e, nu ne ajută foarte mult, dar nici nu constituie o scuză de a nu acționa. Mulțumesc. Doamna președinte, dorește cineva să intervină, doamna Machevici și apoi doamna Pahăl. Mulțumesc. Um, voi încerca să răspund la toate întrebările. Cred că la un moment dat s-a, probabil s-a pierdut ceva uh, pe drum în comunicare pentru că nu m-am referit la uh, serviciu, la uh, pașaportul de servicii, ci numai la cardul profesion, la pașaportul profesional. În ceea ce privește pașaportul privind serviciile, credem că nu trebuie confundat cu pașaportul profesional sau cu recunoașterea calificărilor profesionale. Pașaportul privind serviciile este altceva și ne temem că ar putea crește dumpingul social. În ceea ce privește drepturile de proprietate intelectuală, și uh, ideea ca cercetătorii um, să creeze invenții în timpul uh, timpului de lucru, noi considerăm că drepturile de proprietate intelectuală trebuie întotdeauna să fie incluse în, în uh, contractul de muncă. În continuare există uh, situație în care drepturile de autor sunt preluate de angajator și asta este legat și de um, directiva privind secretul comercial. Cu cât mai mare este perioada de limitare, cu atât uh, este limitată libera circulație a lucrătorilor și este limitată inovația. Deci dacă perioada de limitare este lungă, ești uh, practic uh, amenințat de a, de, divul, de a divulga ceva confidențial, secret de serviciu, în cazul în care folosești rezultatele pe care chiar tu le-ai obținut. Și atunci nu vei crea o întreprindere. Doamna Comi întreba cum putem să asigurăm profesionalismul la nivel transfrontalier, dacă am înțeles corect. Considerăm că la ora actuală, un sistem bun este sistemul de informare uh, a pieței unice pe care Comisia l-a lansat. Este într-o primă etapă, însă se poate cere recunoașterea calificărilor prin acest, într-un alt stat membru prin acest sistem. Este la început, vom vedea cum funcționează în practică. Și un ultim element importanța cadrului european uh, pentru calificări. Și cum ar putea statele membre să um, prioritizeze acest cadru pentru a asigura mobilitatea transfrontalieră. Un inginer poate să aibă alte competențe și calificări uh, în Spania decât în statele nordice. Uh, deci trebuie să existe un sistem comun care să vorbească aceeași limbă, să spunem așa, pentru uh, a ne asigura că profesionalismul este la același nivel de-a lungul frontierelor. UAPME. UAPME. Mulțumesc. În ceea ce privește întrebarea domnului Schwab, răspunsul meu este clar da. Apoi, în ceea ce privește pașaportul de servicii, este important, dar în momentul de față ne lipsesc informațiile, deci nu am vrea să ne exprimăm o opinie. Am înțeles că Comisia va începe o consultare în următoarele zile sau săptămâni. Veți putea citi acolo comentariile noastre. În ceea ce privește geoblocarea, doamnă Ford, vă vom trimite uh, documentul nostru de luare a pozi- de poziție. Însă pentru a vă răspunde și la întrebarea domnului Schwab, aș vrea să vă spun că noi considerăm că întreaga propunere privind uh, geoblocarea este contrară practicilor pentru o mai bună reglementare a Comisiei Europene. În primul rând este nevoie de o evaluare a impactului bună. Comisia a, propu, a promis că va introduce legislație nouă numai atunci când este necesar. Noi considerăm că legislația actuală trebuie să fie întâi evaluată uh, astfel încât uh, să se abordeze discriminarea nejustificată în caz că ea există. Și există deja legislație care interzice discriminarea nejustificată. Este ciudat că, uh, comisiile, că, că comisia spune uh, întreprinderilor că trebuie să vină cu o propunere din cauza organizațiilor de consumatori, pentru că aceste organizații de consumatori la rândul lor se plâng că Comisia face numai propuneri pentru întreprinderi. Mulțumesc. Doamna Pahal, da. Voi începe prin a-i răspunde doamnei Eșal Mozes. Sper că nu a existat o înțelegere. Nu am spus că vrem să avem un plan B. Uh, am prefera ca pachetul propus să continue Uh, și să, să-și continue drumul și să fie finalizat. Însă, după doi ani de blocare a pachetului, trebuie să îmbunătățim protecția consumatorilor, pentru că există un impact uh, clar negativ din partea unor produse periculoase. Ar fi important să avem o claritate mai mare a planurilor pe acest uh, subiect. Vedem din strategia Comisiei că zice că s-ar putea să existe inițiative pentru a stimula conformitatea, dar totul depinde dacă de dacă avem sau nu legislație sau dacă s-a pierdut impulsul pentru această legislație. Noi am prefera să avem legislație. În ceea ce privește întrebarea doamnei Stiller, fragmentarea online și offline la care mă refeream. Pe 9 decembrie Comisia a propus două directive, una privind conținutul digital care se uh, uh, aplică online și offline și una privind bunurile tangibile care ar fi numai pentru cumpărăturile online. Ar fi exact această situație în care consumatorul s-ar confrunta cu două seturi de reguli. De exemplu, dacă cumpăr ceva online, am doi ani uh, Uh, garanție, dar dacă sunt din Regatul Unit, uh, din uh, țările de jos și așa mai departe, am mai mulți ani la dispoziție pentru a-mi cere drepturile de garanție. Deci s-ar putea în diferitele țări drepturile sunt și reglementările sunt diferite. Am rugat Parlamentul să continue cu conținuturile digitale, dar să uh, um, suspende cel, procedura privind bunurile tangibile pentru că există un refit al unei directive care se discută acum tocmai pe acest subiect. Și aș dori să-i răspund și Iuliei Reda, o întrebare foarte dificilă referitor la cum abordăm din punct de vedere juridic geoblocarea. Există multe principii în dreptul primar, uh, lipsa discriminării, uh, tratamentul legal, plus uh, sentințele, hotărârile Curții Europene de Justiție Însă ce trebuie făcut este să um, um, includem um, aici și dreptul uh, concurenței nu se pot uh, interzice vânzările pasive. Propunerea um, Comisiei nu este suficient de clară, suficient de bună, nu include niciun fel de sancțiuni. Avem nevoie de o a doua inițiativă mai extinsă uh, decât propunerea actuală și o listă neagră, inclusiv uh, o listă neagră ca la um, directiva privind practicile neloiale pe piață. Mulțumesc, îmi pare rău că trebuie să vă întrerup, doamna președinte, dar nu mai avem timp. Acum, în ceea ce privește standardizarea, uh, domnul Van de Brac de la Business Europe Free Movement of Goods Working Group. Uh, aș uh, propune ca cele următoarele două paneluri să intervină deodată. Mulțumesc, doamnă Ford, vă mulțumesc pentru invitație. Se se vorbește mult de standardizare în ultimul timp. Este un instrument important. Standardele se bazează pe consens și sunt dezvoltate de cele mai multe ori de industrie în scopuri specifice. Există multe tipuri de standarde. Am să vă dau numai câteva exemple. Standarde de interoperabilitate care fac ca produsele să poată funcționa unele cu altele. Folosiți cu toții uh, Uh, wireless, uh, conexiunea wireless astăzi, standarde uh, ISO, standarde precum metrul, kilogramul și așa mai departe. Toate acestea sunt esențiale pentru ca produsele să fie sigure. Multe astfel de standarde legislației. Întreprinderile investesc în standarde pentru că acestea pot îmbunătăți eficiența, reduce costurile, atrage piețe, să sprijine strategii de concurență și așa mai departe și multe altele. Iată uh, stilul uh, de standardizare. Asta folosim în Europa. Este o abordare care a contribuit la unificarea pieței unice prin această abordare se uh, stabilește o premisă de conformitate cu un standard minim. Dacă este nevoie de un nou standard, Comisia poate solicita dezvoltarea lui. Asta se face de către părți private și este sprijinit de uh, organismele de standardizare europene. De ce este așa de bine acest lucru? Standardele sunt, uh, funcționează mult mai rapid decât legislația. Uh, în plus, uh, industria se ocupă de mult din uh, treaba ce trebuie făcută. Standardele în plus sunt voluntare, pe când legislația este obligatorie. Întreprinderile pot demonstra conformitatea juridică oricum, însă respectarea standardelor este cea mai simplă cale de multe ori. Din păcate, vedem presiuni din ce în ce mai mari asupra acestei abordări. Comisia de multe ori astăzi întârzie uh, publicarea standardelor. Asta creează uh, insecuritate juridică și creează o lacun, un gol juridic. Apoi autoritățile de piață se sustrag de la codezvoltarea standardelor, dar apoi le critică. Asta uh, ucide spiritul uh, standardizării. De asemenea, avem de a face cu o, o abordare din ce în ce mai puternică top-down din partea Comisiei, să impun din ce în ce mai multe um, condiții. Câteva exemple în ceea ce, care afectează foarte puternic companiile. Întâi, Comisia refuză de ani de zile să publice standarde pentru uh, conformitatea uh, în directiva privind um, dispozitivele medicale. Acest lucru s-a amplificat după scandalul privind implanturile mamare. Iată, acest scandal însă, în mod ironic, a venit din, de pe baza unei fraude, nu de la uh, reguli uh, insuficient de bune. Însă Comisia pedepsește industria cu uh, standarde nerealiste impuse prin lege. Și asta ignoră realitatea. Aceste standarde au fost dezvoltate la nivel internațional uh, timp de trei decenii de cei mai buni experți. Reprezintă ultima, ultimul stadiu al cercetărilor uh, și au arătat că mențin incidente la un nivel acceptabil peste tot în lume, inclusiv în Europa. În urma acestor probleme, cei care produc dispozitive medicale nu au nicio bază pentru ca acestea să fie conforme cu legislația europeană. În plus, organismele de notificare trebuie și ele să improvizeze. Suferă inovația, suferă sănătatea publică, se face loc pentru decizii arbitrare și, până la urmă, nu, situația nu este cu nimic mai sigură. Apoi, statele membre obiectează împotriva unor standarde din motive uh, inventate de funcționari li se pare că există riscuri inacceptabile, de exemplu, dacă te uh, arzi puțin când uh, o arsură de gradul 1 când atingi un toaster. Uh, ce vedeți aici este o arsură de gradul 2. O arsură de gradul 1 este când te înroșești un pic, te pișcă puțin și ți-a, crescut a doua zi, ți-a, ți trecut a doua zi. Se cheltuie o grămadă de uh, bani în fiecare an și pentru a evalua toate aceste riscuri. De asemenea, consideră că este o utilizare um, previzibilă să-ți bagi mâna în blender. Um, se poate um, spune că ar fi o utilizare rezonabilă. Um, și pe, ca să-ți bagi mâna în blender în timp ce funcționează, trebuie să nu ai capacul. Dacă, dacă nu are capacul, totul ți se împrăștie în toată uh, bucătăria. Nimeni nu face asta. Sunt exemple care uh, ne arată că vrem un fel de societate cu risc zero. În mod realist, pentru orice activitate în viață trebuie să acceptăm un minim de risc. Cât de departe vrem să mergem uh, Uh, pentru a-i, pentru a proteja pe consumator de riscuri pe care le pot gestiona foarte bine și ei. Voi ajunge la concluzii. Strategia uh, Comisiei recunoaște nevoia de a interacționa cu uh, organizațiile de standardizare. Obiectivul este să se creeze un sistem mai eficient și asta solicită implicarea întreprinderilor ca un actor și partener important. Când Comisia face planuri, ar trebui să discută mai devreme și mai bine cu industria, nu să solicite aplicarea uh, unor uh, acțiuni pe care le decide ea, pentru că asta nu funcționează. Standardele uh, impune adoptarea unor standarde înseamnă înțelegerea pozițiilor întreprinderilor și numai industria înțelege exact care sunt mizele. autoritățile publice de asemenea își pot folosi uh, puterile în ceea ce privește achizițiile publice. După cum puteți uh, vedea, costurile pentru standardizare sunt foarte reduse din costurile generale. Întreprinderile um, se dorește um, crearea unui sistem pe bază de dialog. Toată lumea are de pierdut dacă industria nu mai participă la standardizare recomandăm următoarele acțiuni deci, decidenților. Un dialog structural uh, cu industria. Facem unele progrese în acest sens acum. Apoi, autoritățile publice să fie incluse în dezvoltarea standardelor pentru a urmări consensul și pentru a uh, evita plângeri după punerea la punct a standardelor. Apoi, proceduri rapide de uh, soluționare a litigiilor Um, care să funcționeze rapid și eficient pentru a evita dezbateri politice îndelungate. Din păcate, Comisia promovează asta. Apoi să se asigure convergența cu standardele internaționale, să se evite devierile europene, cu excepția unor uh, situații uh, speciale. Nimeni nu are de câștigat dacă Europa se izolează. Toate acestea pot fi asigurate printr-o abordare de jos în sus. Mulțumesc! Mulțumesc. Următorul vorbitor este domnul Antonio Preto de la Autoritatea de Reglementare din Italia. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă. Voi vorbi în limba italiană. Ca să profit și de prezența interpreților. Vă mulțumesc uh, pentru că m-ați invitat. Multă vreme am lucrat pentru comisie și uh, astăzi este ca și când m-aș întoarce acasă, ceea ce îmi face foarte multă plăcere tema aceasta pe care o discutăm este extrem de importantă. Creșterea economică este indispensabilă pentru Europa. PIB-ul real al Uniunii Europene ar putea să crească cu 1,9% în 2016 și cu 2% în 2017. Însă sunt procentele acestea sunt mult prea scăzută. Așa că dacă încercăm să găsim o aplicație care să redemareze economia, atunci ar fi piața unică. Piața unică există de foarte multă vreme. Deci cum uh, am putea să intervenim uh, în asupra acestui proces prin inovare? Într-un ecosistem dinamic, cum e sistemul numeric, inovarea este o distrugere creatoare, cum spunea Schumpeter. Inovarea este, de fapt, regina noului sistem, iar instituțiile trebuie să reacționeze foarte repede. Dar ce tip de, ce tip de intervenții avem nevoie la nivel politic, la nivel normativ, la nivel general? Uh, sau e vorba de o intervenție de la caz la caz? E vorba de legislație obligatorie sau de soft law? Astăzi este nevoie să evităm distorsionările irreversibile să evităm blocarea accesului pentru nou veniții pe piață. Este absolut indispensabil pentru inovare. În al doilea rând, trebuie să existe factori noi de competitivitate, cum ar fi normele, așa cum au spus și antevorbitorii inovația, inovarea nu este vorba, nu se referă numai la economie uh, sau la aspectele tehnice, ci uh, E vorba de o actitudine generală care trebuie reglementată. Trebuie să avem uh, un nou cadru legislativ pentru a elimina noi uh, vechile bariere, pentru a crea un mediu nou. E nevoie de o abordare nouă uh, în acest domeniu E nevoie de o reglementare care să fie adaptată și care să fie și adaptabilă, care să răspundă la obiectivele deja menționate și să promoveze obiectivele firmelor. În felul acesta vom putea să închidem cercul, iar uh, viața, uh, piața unică, inovarea va putea să aibă efect asupra pieței unice. Nu spun acest lucru întâmplător. S-au făcut foarte multe studii care arată că o reglementare bună poate să contribuie și să promoveze la inovare. Uh, o strategie bună poate să ducă la avantaje competitive. În felul acesta putem defini și diversele niveluri ale intervenției care sunt importante pentru repartizarea competențelor între statele membre și Europa. Uh, reglementările trebuie să fie dinamice, și Uniunea Europeană trebuie să fie un partener real, ținând cont de realitățile naționale pentru a spori bunăstarea tuturor. Ne gândim, de exemplu, la platformele uh, electronice care au un rol foarte important. Sunt um, elemente care promovează inovările. aceste platforme electronice, aceste platforme pe internet uh, elimină cumva barierele de pe internet, iar utilizatorii trebuie să fie protejați. S-au făcut mai multe, au avut loc mai multe abuzuri, a crescut incertitudinea care este un obstacol în calea inovării trebuie nevoie de reglementări clare și proporționale cu măsuri transparente mai ales pentru mecanismele care trebuie reglementate prin niște principii generale. Cum știți, o invenție a acestor platforme electronice, economia partajată sau economia bazată pe colaborare, este un fenomen care are un potențial economic foarte mare. Foarte mare uh, un, ceea ce reiese și dintr-un studiu al Parlamentului European comandat de a, uh, Comisia dumneavoastră ne gândim, de exemplu, la taxiuri și la genul uh, acesta de activitate, unde există foarte multe prevederi fiscale în statele membre care antrenează o concurență neloială. Și uh, serviciile acestea nu sunt uh, întotdeauna bine reglementate, ceea ce duce și la alte obiecții. Dar cred că tribunalele nu pot să aplice decât normele care sunt în vigoare, chiar dacă este contraproductiv. Cum spuneam, e vorba, e nevoie de, se, de o nouă reglementare cât, atât pentru serviciile tradiționale cât și pentru cele electronice. Uh, reglementarea ar putea să fie uh, aceeași atât pentru mediul online cât și pentru mediul offline. Să vă dau uh, un exemplu. Autoritatea italiană de reglementare a transporturilor a analizat cazul Uber uh, și a recunoscut că e vorba de un nou segment specific al pieții. Autoritatea a semnalat guvernului italian nevoia de a menține, pe de o parte, disciplina taxiurilor obișnuite și dar, pe de altă parte, de a prevedea niște amendamente și noi criterii pentru a, eu știu, porni de la criteriul de teritorialitate. Deci există un domeniu hibrid acesta undeva între nou și vechi. Trebuie avut în vedere toate elementele, inclusiv autoreglementarea. În concluzie, care sunt deci instrumentele pentru a găsi punctul de echilibru între reglementare, creștere și inovare. Poate că eu știu, orientările generale ale Comisiei privind aplicarea reglementărilor existente eh, la platforma eh, bazată pe platforma economiei bazată pe colaborare. După părerea mea, nu sunt suficiente, pentru că aici sunt în joc eh, mult mai multe elemente de o anvergură mult mai mare. Dreptul expost al concurenței este suficient? După părerea mea, singur nu poate să împiedice evoluția unor anumite tipuri de comportamente. Comportamentele acestea trebuie să se consolideze și se vor consolida și e greu să faci niște pași înapoi ar trebui uh, să se ajungă la etape noi în reglementare. După părerea mea, Comisia ar trebui să aibă un puternic mandat politic încredințat de Parlamentul European pentru a aplica un sistem de norme exante la nivel european care să uh, legifereze și să, și să analizeze, să, să revizuiască legislația în vigoare. Numai revizuirea legislației poate să ducă la rezultate, pentru că provocările care sunt puse de acest, acest tip nou de servicii și de, uh, de uh, elementele noi aduse de platformele electronice și de lumea digitală uh, trebuie avute în vedere, pentru că altfel ratăm o mare șansă. Există multe eu știu, opoziții care împiedică dezvoltarea acestor, acestui nou tip de servicii novatoare. Uh, cum spuneam, uh, mă ocup de reglementarea în domeniul electronic și, și aici trebuie să adaptăm lucrurile. La Barce Barcelona, de exemplu, operatorii de telefonie mobilă uh, s-au reunit și, printre altele, Mark Zuckerberg, care nu dorește o reglementare mult prea invazivă. Deci nu e vorba de, uh, eu știu, un marketing acceptabil, vorbim de ocuparea locurilor de muncă, vorbim de avantaje, vorbim de diferitele sectoare care trebuie avute în vedere. Dar există anumite probleme delicate și referitoare de, la acest tip de comunicare. Protecția consumatorilor, accesul, neutralitatea și sunt tematici care sunt incluse și în discuția despre guvernanță și trebuie să fie incluse și într-o discuție europeană. După cum am văzut, inovarea în domeniul digital este fundamentală și trebuie să există regulamente, așa cum s-a făcut în noiembrie uh, acum câțiva ani. Trebuie să aplicăm nou drept european pentru a putea evita fragmentarea, dar nu e tot. Mai mult decât atât, uh, e nevoie de o cooperare administrativă exante la nivelul uh, autorităților naționale de reglementare independente, așa cum se face pentru comunicațiile electronice. Dar lucrul ăsta trebuie să vină din perspectiva Comisiei. Este un instrument foarte bun, esențial pentru buna funcționare, dar trebuie să se aplice în dialog. Iată, deci, modelul pentru viitorul pieței unice pentru ca toate posibilitățile de creștere să se dezvolte respectând toate regulile. Mulțumesc! Mulțumesc și acum domnul Sean Schaeffer, fondator și președinte al uh, Factory. Bună ziua, mulțumesc foarte mult. Mă bucur că pot să mă adresez Parlamentului astăzi. Vorbim despre strategia pentru piața uh, unică digitală și vreau să vorbesc din perspectiva unei noi întreprinderi digitale Uh, eu am uh, invit, uh, investit în trecut în vreo 50 de noi întreprinderi. Lucrez în epoca asta în domeniul digital de foarte multe vreme. La Factory am acumulat foarte multe talente uh, de la începuturile noastre până acum. Un motiv pentru care facem acest lucru este că încercăm să găsim, uh, eu știu, într-un ecosistem ca cel de la Berlin, cum funcționează o întreprindere nouă, ce merge și ce nu merge. Deci vreau să merg acum ceva în mai multe detalii. Iată treptele pe care le parcurge o întreprindere nouă, nu, prefinanțare, una sau două persoane care caută niște investitori, investitorii benevoli sau bună, binevoitori, angel businesses și apoi uh, mergem în sus pe treapta aceasta, pentru că în stânga sunt etapele uh, premergătoare în care 9 mm, din 10 dau greș iar în dreapta, dacă vă uitați după linia roșie, este momentul în care intră în acțiune capitalul și aici e vorba de o aritmetică financiară, e vorba de niște indicatori și investești bani în niște companii care deja funcționează pentru că sunt sute și sute de întreprinderi noi care merg prin etapele premergătoare, în primele etape, pentru a avea succes într-un mediu competitiv, într-un mediu concurențial. Iar pe piața digitală e la fel, trebuie intri în competiție cu alte continente. Deci susțin uh, ideea aceasta a strategiei pentru piața unică digitală dar cred că nu merge suficient de departe având în vedere experiența mea. Mă refer, de exemplu, la impozitare. Impozitarea nu e abordată deloc aici. În economia digitală sunt diverse programe de opțiuni pentru acțiuni, stock options, și care au succes pe măsură ce are succes și firma respectivă. De exemplu, în Germania, dacă ai primi 1% dintr-o companie care, are, care acum 5 ani valora 10 milioane de euro și uh, pentru și primea cam 100 de mii de euro, acum uh, compania asta valorează 100 de milioane de euro, deci e vorba de foarte mulți bani, de, e vorba de câștiguri care sunt impozitabile și există un mecanism care funcționează foarte bine pentru asemenea firme, dar care nu merge în sistemul noilor întreprinderi și cred că uh, piața digitală unică și strategia ei ar putea să aibă în vedere aceste aspecte ca să avem uh, un ecosistem pentru aceste noi întreprinderi care să fie înfloritor eu știu, ideea uh, de a te internaționaliza pentru cel care întemeiază o nouă întreprindere este foarte importantă, pentru că e vorba de piața europeană care are 500 de milioane de persoane. Iar uh, dacă Uh, ai fonduri de 100 de milioane de euro și îți pui banii pe o întreprindere care are o piață de 500 de milioane de locuitori, uh, ești la o scară ca în Statele Unite sau ca în Asia și dacă nu mult mai mare ne gândim și la alinierea uh, acestor uh, întreprinderi la nivel european. Uh, ideea de a avea întreprinderi uh, care să poată să funcționeze la nivel internațional încă de la început. Putem astfel să construim în Europa nu numai companii europene, ci companii care să acționeze la nivel mondial. Uh, sigur, uh, o nouă întreprindere trebuie să crească foarte repede sau altfel cade foarte repede și dacă acceptăm acest lucru, avem nevoie de multe, multe, multe întreprinderi ca puține dintre ele să aibă succes. Și dacă acceptăm acest lucru, nu știm uh, încotro se îndreaptă inovația în spațiul digital. Nu ne gândim și la dezvoltarea telefonelor celulare și a telefonelor digitale, care era absolut de neprevăzut acum câțiva ani. Uh, există, e nevoie de mult mai mult dialog uh, cu întreprinzătorii, cu cei care doresc să întemeieze o firmă nouă. Uh, sigur, acum, dacă vreți, îmi fac uh, puțină promovare și puțină reclamă. Mă refer la o conferință care va avea loc uh, și vă încurajez să participați la această conferință, pentru că este cadrul respectiv pentru aceste noi întreprinderi Uh, pentru a avea un impact asupra economiei noastre. Întrebări acum, vă rog, din partea membrilor. Dacă sunt întrebări înainte de a trece la ceilalți vorbitori, domnul Lambers, aș da prioritate celor care n-au vorbit până acum. Te rog. M-am simțit eh, inspirat de spusele ultimului vorbitor care vorbea de ecosistemul pentru eh, startup-uri. E o chestiune de reglementare ce discutăm noi astăzi sau e eh, vorba de a avea un ecosistem mai bun, cum avem în Berlin, unde firmele mai mari creează incubatoare care permit creșterea acestor mici firme. Nu ar trebui să contemplăm lucrurile din această dinamică și de acolo vin banii. Pentru că toată lumea caută personal talentat. Am fost la Barcelona recent, Congresul Mondial Mobilității și se vede că multe firme merg în Statele Unite, dar își păstrează în cap de pod și aici în Europa. E o chestiune de finanțe, oare de impozitare? Sau comunitatea noastră a informaticienilor nu cooperează? Oare ne așteaptă pe noi să venim cu reglementări sau problemele țin de natura sectorului, de ce se întâmplă acolo, la ei? Uh, domnul Styler și Julia Rader. Cred că ce spuneați în legătură cu ce am văzut acolo, știți că era reprezentanța Tesla, din, spusele lui Tesla din 1926, care spunea că o să avem curând uh, de astfel de dispozitive în buzunar. În 1926 e de gândit. Dar ce spuneam de asta în legătură cu ziua europeană e, e fascinant și mai mulți dintre noi ar, ar trebui să participăm la conferințele menționate noastre. fail at that first stage and when we were in Silicon Valley we heard that 94% când am fost în Silicon Valley, ni s-a spus că mai bine de 90%, 94% dintre startup-uri dau faliment, 6% doar reușesc. Cum putem uh, proceda atunci așa cum trebuie? E o, e o bună întrebare și mă bucur că sprijini strategia noastră pentru piața unică digitală, digitală unică. În ceea ce privește standardele Um, objections and the, the issue that we're trying to address obviously too is how do we work Problema e cum lucrăm în cel mai bun mod cu statele membre. La asta ar trebui să ne gândim în contextul standardelor când apar obiecții în legătură cu cerințele de, de siguranță și, și sănătate, sunt, sigur, astfel de observații sunt pertinente și nu trebuie să scăpăm din vedere atunci când discutăm efect, uh, uh, eficiența standardelor. Însă vă mulțumim pentru prezența noastră, ne-au fost de mare ajutor. Julia Rader? Și am o întrebare privind procedura de standardizare pe, în strategia noastră pentru piața unică digitală. Spuneam că standardele trebuie să fie ușor de pus în aplicare pentru IMM-uri. Aș dori, prin urmare, să știu în ce măsură IMM-urile sunt incluse în procesul de eh, stabilire a standardelor din prezent și cum ne putem asigura că standardele sunt minime și nu generează o povară disproporționată pe umerii IMM-urilor. și o, și o scurtă întrebare de la mine, Simon. În raport, pentru a diferenția între un magazinaș în colțul străzii și un startup care se bazează pe inovație, mi s-a sugerat că trebuie să dăm o definiție a unui astfel de startup bazat pe inovație. Se poate face acest lucru? Ne putea sugera sau îi sugera o altă cale în locul unei definiții? Uh, Am să încep cu ultima întrebare, dacă îmi permiteți. Da, se poate, sigur. S-a făcut asta pentru IMM-uri, există o definiție a comisiei în trecut și sunt câțiva parametri foarte ușor de prins. Uh, unul ține de finanțarea de capital de risc uh, versus structura datoriei, apoi este structura în timp și rapiditatea cu care ajung la profit în momentul în care devii o firmă serioasă, sunt indicatori clar care îți arată acest lucru și se poate face o diferențiere. În, în Germania am făcut lobby pentru astfel de definiție, deoarece considerăm că va simplifica multe lucruri uh, din viața acestor startup-uri. Uh, cei, cele 6% care supraviețuiesc. ce e frumos atunci când un startup dă faliment, mai încearcă o dată. Și în, în noi ce încercăm să facem în lumea noastră a startup-urilor e că, deoarece nu știm încotro merg inovațiile, noi practic tot încercăm. Toate startup-urile fac o încercare și încerci odată, pe care încerci altceva în ideea că vei fi succes. Însă, ideea e că aceste startup-uri sunt pe, pe culmea valului în materie de știință și tehnologie. Și de aceea asta înseamnă încerci, încerci și la un moment dat ai succes. Ceea ce privește impactul reglementărilor asupra startup-urilor, trebuie să știm că startup-urile din faza inițială nu își bat foarte mult capul cu cadrul de reglementare. Odată ce încep să facă bani, au succes, atunci ce să se confrunte cu aceste aspecte. Însă asta se întâmplă și din cauza percepției negative pe care o are cadrul de reglementare. Dacă încurajezi standard, startup-urile să se internaționalizeze, să, să rămână în Europa și să folosească capital european și eventual chiar bani din Fondul European de Investiții sau alte fonduri, așa ceva ar putea schimba în bine percepția asupra cadrului de reglementare. Mă refer la asta numind-o politică agilă. S-ar ajunge la, se dorește mai multă flexibilitate și în materie de politici în sine și în materie de punere în aplicare. Vă mulțumesc! Mai, mai dorea cineva să intervină, Po? Mulțumesc. La întrebarea privind standardele, aș dori să aduc o clarificare. Nu suntem împotriva produselor sigure. Acceptăm, sigur, sprijinim regulile de siguranță pentru produse, pentru că vrem ca consumatorii să fie mulțumiți. Este un scop social legitim. Dar siguranța și gestionarea riscurilor sunt chestiuni raționale. Niciodată nu poți să ai un risc zero. Din această perspectivă, exemplele pe care le-am dat, categoric, nu sunt cele mai bune cu care vrei să începi dacă vrei să reduci riscul în societatea europeană și nu există nici dovezi clare că aceste riscuri ar fi într-adevăr o problemă majoră. A doua întrebare referită la standardizare. Da, aveți perfectă dreptate, este o problemă pentru micile întreprinderi. Uh, e vorba de a participa la exercițiul de standardizare și când e vorba de a înțelege standardele în sine. Sistemul de standardizare are un astfel de atribut ca o caracteristică generală? A spune nu. Am, am, am fost președinte Comisiei de Standardizare în materie în sectorul electrotehnic din Olanda și vă spun că am făcut eforturi masive de a implica uh, și micii producători, dar aceștia nu au resursele necesare și adesea se gândesc că nu merită să-și cheltuiască banii și timpul. Odată ce standarde sunt acolo, da, încep să vadă complicații cu aplicarea lor. Dar problema nu ține de sistemul de standarde, problema e că ești o mică firmă. Uh, O să-i dăm acum cuvântul domnului Martin Seeker, care ne va prezenta opinia Comitetului Economic și Social și apoi va avea cuvântul domnul Alessandro Postaci, raportor din partea Comitetului Regiunilor. Martin, te rog, ai cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Nu sunt uh, raportor pentru aviz, uh, raportare e Antonia Pețini, dar dânsa n-a putut veni astăzi, așa că eu îi voi ține locul. Avizul nostru va fi despătut uh, pe 1 martie și va merge în plenară 16 martie, după care va fi disponibil în toate limbile pe site-ul nostru, Comitetul Economic și Social. Avizul se referă la patru domenii de interes, dimensiunea ecologică, piața unică, dimensiunea umană, obstacole și scopul fundamental. Și aș mai adăuga un lucru, amenințări la adresa pieței unice, pentru că uh, tocmai am demarat uh, activitatea la, pe marginea unei aviz din proprie inițiativă referitor tocmai la asta acest aspect. În primul rând, dimensiunea ecologică. Există nevoie de modele durabile de consum și producție bazate pe principiile economiei curate. Noi am dat deja foarte multe avize în acest sens. Ne ocupăm acum și de modelul de consum colaborativ în contextul Uniunii Energetice, însă există consens la noi că Comisia Europeană nu ar trebui să fie modestă atunci când urmează uh, uh, tendințele europene, ci ar trebui să fie uh, mondiale, ci ar trebui să fie ambițioasă și să contoreze ea și aceste tendințe. Există două poziții diferite în, în raport cu piața unică. Pe de o parte, avem o abordare extrem de liberală, și a doua se referă la economia de piață socială care se bazează pe reglementări excesive. Primul model, cel liberal, a fost dominant în, în ultimii ani. Rezultatele le vedeți. Sărăcie, șomaj și, prin urmare, euroscepticism. Avizul nostru conchide că aspectele sociale au rămas puțin în urmă și este necesară revitalizarea lor. Altă componentă este economia socială. De asemenea, are nevoie de atenție. E un sector mai mare decât își închipie lumea în general. Luxemburgul are un sector financiar extrem de mare, însă economia socială uh, oferă mai multe locuri de muncă decât sectorul financiar. Lucru uimitor de-al de, de Acest sector oferă locuri de muncă și celor care nu s-ar putea descurca foarte bine pe piața uh, uh, liberă a forței de muncă și astfel se realizează integrarea lor socială. Scopul acestui proiect este să creeze în ultima instanță un loc de muncă pentru fiecare. Obstacole. Există multe bariere în prezent de care ne ocupăm. Există și acest program menit a elimina legislația nefericită sau contraproductivă Însă nu totdeauna e bine să ai mai puțină reglementare. Există probleme cu obstacole de ordin intelectual, ideologic. Vorbim de o piață unică, dar în despre ce vorbim? Avem zona euro și avem țări care nu sunt în zona euro, sunt uh, țări din sunt în Schengen, țări care nu sunt în Schengen. Există tot felul de opt auturi uh, croite așa pe măsura diferitelor state membre. Uh, diferă măsurile de transpunere și aplicare a legislației europene la nivel de stat membru și așa mai departe, toate bazându-se pe ideologii naționale. Aici e o problemă, într-adevăr, gravă de tot. Și mai este o problemă cu comunicarea și informarea. Avem un punct unic de contact, avem rețeaua sau acestea nu funcționează, nu sunt finanțate suficient, nu au suficient personal și se intră într-un cer vigios. Lipsa de fonduri suficiente duce la lipsă de vizibilitate, lipsa de vizibilitate duce la subutilizare, asta înseamnă mai puțin bani și tot așa mai departe. Scopul pieței unice. E bine, și aici două filozofii s-au bătut cap în cap în ultimii 15 ani. Dacă piața e văzută doar ca o piață internațională uriașă, care își poate rezolva singură problemele, și a doua percepție, piața unică este un instrument menit să creeze un sistem reglementat care va asigura prosperitatea tuturor și va asigura calitatea. A doua filozofie se bazează pe articolul 33 din Tratatul Uniunii Europene, Însă e vorba de un tratat în vigoare, dar un articol care nu prea este tradus în realitate. Dacă vrem ca piața unică să aibă succes, trebuie să avem într-adevăr o politică inclusivă care este pusă în aplicare, uh, ținând cont numai de litera legii și de spiritul ei. Amenințări. Am început munca la un aviz uh, din propria inițiativă în acest sens. Vorbeam de euroscepticism, care este o amenințare, dar care sunt cauzele? De ce nu mai au cetățenii încredere unii în alții, în instituții, în politicieni în general, la toate nivelurile? E bine, se simt trădați. Citez ziare, se uită la televizor, ascultă la radio, sunt exemple de inegalitate crescântă de guverne care joacă, fac jocul uh, uh, marilor corporații și se simt părăsiți, se simt trădați, nu mai este nimic pentru ei în această Uniune Europeană. Uh, dacă nu reușim să inversăm această tendință, o să avem probleme grave de tot. Dacă aveți impresia că exagerez, v-aș ruga să-i ascultați pe compatriotul meu, domnul comisar Timmermans, care în public și-a exprimat îngrijorarea că Europa s-ar putea să nu supraviețuiască dacă nu rezolvăm o serie de probleme. Și domnul Timmermans uh, este un mult mai mare sprijinitor și al Europei decât am fost eu vreodată. Mulțumim! Acum domnul Pastaci din partea Comitetului Regiunilor. Alessandro. Grazie, președinte. Mulțumesc, doamna președintă. Vă mulțumesc că ne-ați dat ocazia să participăm la această dezbatere aici la Comisia IMCO. vinerea viitoare la Comisia Econa, Comitetului Regiunilor, voi prezenta un proiect de aviz uh, referitor la îmbunătățirea vieței unice. Acesta va intra în plenara COR 7 aprilie. Aș dori să mulțumesc raportoare doamna Racomi pentru că a intrat în detalii într-o serie de aspecte care și pentru noi, Comitetul Regiunilor, sunt deosebit de importante. Am vrea să subliniem în special faptul că libera circulație a bunurilor, capitalului și persoanelor și piața unică sunt esențiale pentru succesul uh, economic viitor al Uniunii Europene. Uh, există și o corelație directă cu Schengen și cu libera circulație a persoanelor. Dar pentru o mai bună funcționare e nevoie de reforme structurale reforme menite ne asigura că scopurile strategiei Europa 2020 în materie de ocupare a forței de muncă și creștere economică sunt într-adevăr atinse. Vrem o economie socială de piață, un nivel ridicat de competitivitate și coeziune socială. Toate aceste lucruri sunt extrem de relevante în contextul actual, mai ales dacă ne gândim la ce se întâmplă și cu Schengen și cu posibilul Brexit. Parlamentul European a cerut ca piața unică să fie inclusă în semestrul european pentru a asigura o monitorizare și evaluare periodică a integrării de pe piața unică, uh, utilizând o serie de indicatori calitativi și cantitativi. Am vrea să vedem în special un schimb de exemple de bună practică. Apoi, această strategie trebuie să pe, se concentreze pe trei domenii principale, crearea de oportunități pentru specialiști, pentru oamenii de afaceri, pentru a încuraja modernizarea și inovarea în Europa. Și trei, rezultate de ordin practic care vor aduce beneficii atât companiilor cât și consumatorilor. De asemenea, cadrul analitic pe care statele membre îl au la dispoziție atunci când examinează legislația ce reglementează statul profesioniștilor sau propun, sau propun noi legislația, ar trebui să aibă criterii care să clasifice anumite sectoare, să desemneze anumite sectoare prioritare. În prezent nu înțelegem foarte clar de ce anumite servicii sunt văzute ca fiind prioritare și altele nu. Ne îngrijorează de asemenea faptul că în comunicarea Comisiei privind îmbunătățirea pieței unice, nu se anunță nicio propunere referitor la economia socială. Ori aceasta joacă un rol deosebit de important în dezvoltarea socioeconomică a Europei. Include societăți comerciale, societăți de ajutor reciproc, fundații, mai, mai bine de un milion de locuri de muncă. Sprijinim propunerea de a avea un sistem voluntar pentru evaluările ex ante ofertelor pentru proiectele mari de infrastructură, însă considerăm că e nevoie ca Comisia Europeană să modifice pragul de evaluare la 7 milioane de euro. Pragul va trebui să fie scăzut în mod considerabil, prin urmare. Salutăm eforturile Comisiei de a evalua constant punerea în aplicarea directivei servicii în statele membre. Trebuie să fie făcute verificări serioase pentru a elimina orice obstacol care a mai rămas în calea schimburilor comerciale transfrontaliere în Europeană. Considerăm că succesul acestor activități nu ar trebui să fie afectat de planificata revizuire a directivei servicii. Comisia trebuie să prezintă o propunere pentru a îmbunătăți procedura de identificare în contextul directivei servicii și de asemenea considerăm că este important să abordăm și chestiunea pieței unice în contextul recunoașterii Chinei ca o economie de piață funcțională în acest an. Acesta ar fi un pas înainte important cu uh, riscuri socioeconomice și teritoriale uh, pentru Uniunea Europeană. Vă mulțumesc că m-ați ascultat și mulțumesc tuturor celor prezenți. Am să dau din nou cuvântul raportoare, dar um, aș vrea să spun și eu ceva. Eu cred că piața internă este într-un moment critic. În țara mea cel puțin, în 121 de zile s-ar putea să fi pierdut țara mea din uh, piața unică și dacă vrem să obținem încredere din partea oamenilor privitor la piața unică, trebuie să le amintim oamenilor ce, am, ce ne-a dus piața unică până acum. Nu numai uh, des, să vorbim despre ceea ce vrem să facem. Cred că putem spune multe lucruri pozitive despre ce s-a obținut pentru consumatori, întreprinderi, locuri de muncă, creștere pe piața unică și mai ales mă uitam uh, la raportul din partea uh, Comitetului Economic și Social, care nu menționează niciunul din elementele pozitive, ci numai cele negative. Când vorbim despre viitor, uh, puteți să puneți uh, ceva și despre ce am făcut în trecut, ce a fost pozitiv. Știu că putem face mai mult pentru antreprenori, dar să nu uităm că avem antreprenori fantastici, startup-uri digitale fantastice. Sunt întreprinderi care fac o treabă foarte bună și vor să facă uh, să-și facă afacerile pe o piață de 500 de uh, milioane de cetățeni. Vă rog, până la termenul de amendamente, poate cineva să depună niște amendamente ca să vorbească despre lucrurile pozitive pe care le-am făcut până acum? Bun. Asta a fost uh, micul meu apel către un uh, optimism pozitiv și așa mai departe. Știu că putem face mai mult, dar să le amintim oamenilor, consumatorilor, întreprinderilor mari și mici de ce facem toate aceste lucruri, pentru că avem motive bune. Am să-i dau din nou cuvântul raportoarei. Doamnă președinte, o reclamă italiană Uh, spunea la un moment dat că optimismul este sarea și piperul vieții. Noi putem uh, schimba Europa uh, și sunt de acord că am făcut multe lucruri deja. Statele membre uneori nici măcar nu își dau seama de asta, poate. Noi facem toate aceste eforturi și oamenii spun Bun, de ce nu faceți de ce nu adoptați legislația asta? Și de multe ori e legislație pe care am adoptat-o deja de 2 ani. Uneori este și o chestiune de comunicare. Și cred că și asociațiile profesionale pot face și mai mult în diferitele sectoare. Eu cred că asociațiile de consumatori, de exemplu, în acest Uh, domeniu au uh, de un rol și mai important de jucat, mai important ca niciodată. Cred că fiecare trebuie să contribuie cu amendamente și apoi vom vedea. Și eu cred că trebuie să credem în piața unică și să credem că o putem schimba uneori amendamentele sunt mai timide și nu facem progrese. Avem nevoie de un pic de spirit revoluționar și aici pentru a face pur și simplu progrese. În ceea ce privește suveranitatea națională, mi-aș dori să avem o armonizare și un sistem real, nu numai o zonă de liber schimb. Uh, Trebuie să cooperăm unii cu alții. Atmosfera mi se pare una constructivă. De aceea aș vrea să mulțumesc, să vă mulțumesc uh, tuturor. Am preluat uh, comentariile din partea unor sectoare de la care nu primim întotdeauna uh, reacții foarte repede și sunt cu atât mai binevenite aceste comentarii. Vă mulțumesc, doamnă președinte, pentru că ați moderat această audiere și aș vrea să mulțumesc și tuturor pentru contribuțiile excelente. Doamna președinte, voi da uh, cuvântul la final Comisiei Europene, care a stat foarte tăcută până acum. Elke Clapă, dacă doriți să interveniți? Mulțumesc, nu este ultimul cuvânt, ci doar câteva uh, clarificări. În ceea ce privește pașaportul privind serviciile, controlul va fi făcut în uh, țara gazdă, nu, când este vorba de pro, uh, prestarea acestor servicii. Evaluarea de uh, impact ne va da mai multe uh, indicații de cum vom acționa și uh, apoi uh, vom vedea cum vom continua. Va exista și o consultare publică, geoblocarea pentru consumatori, dar și pentru IMM-uri este important, pentru că multe IMM-uri suferă de pe urma discriminării când vor să achiziționeze lucruri la nivel transfrontalier. Uh, și bineînțeles, va fi vorba și la nivel online și la nivel offline. Apoi, în ceea ce privește definiția IMM-ului, Mă bucur că Simon și-a menționat criteriile sale, pentru că exact asta a folosit Comisia la orientările privind ajutorul de stat. Este și vârsta unei companii, nivelul de inovație și tipul de finanțare și uh, nivelul de creștere. Deci există un fel de definiție a startup-ului inovator uh, pe care um, Comisia o folosește deja. Atât avem de spus. Mulțumesc! Mulțumesc! Mulțumesc tuturor vorbitorilor, aștept cu nerăbdare comentariile și așteptăm cu nerăbdare acțiunea. Iar acum uh, voi da cuvântul uh, sau voi lăsa să prezideze pe colega mea. Thank you. Give it a few minutes. Okay, a few minutes. A few minutes. Can people please clear the room so that we can go on with the next piece of our agenda? If you're leaving, can you leave? Thank you. Am să rog pe cei care vor să plece să o și facă pentru a putea să ne continuăm lucrările. Mulțumesc.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

that the room is mostly clear. În regulă, acum că sala este um, eliberată, trecem la raportul DITEI privind o strategie progresistă și inovatoare privind comerțul și investițiile. Am să-i dau cuvântul raportoarei noastre. Dita, ai cuvântul. Mulțumesc, Catherine. Voi încerca să fiu succintă. Multe dintre subiectele incluse în acest aviz sunt cunoscute tuturor și le, le-am discutat de mai multe ori. Bineînțeles, sper că putem ajunge la un compromis acceptabil pentru majoritate, inclusiv pentru Um, deputați care nu sunt neapărat de acord cu mine în ceea ce privește principiul liberului schimb. În ceea ce privește strategia comercială în sine, cred că noi la IMCO putem să salutăm această strategie. Este clar că există o legătură între o piață unică funcțională și o piață, o, o politică comercială uh, și aceasta este importantă. Unul din șapte uh, locuri de muncă sunt țin de exporturi și dacă extindem asta la IMM-uri și lanțul de aprovizionare, acest număr devine mult mai mare. De aceea mă bucură că piața unică este mai mult decât o notă de subsol în această strategie. Textul, pe bună dreptate, subliniază faptul că aproape toate serviciile și bunurile pe care le cumpărăm, fie că ele sunt europene sau nu, Um, fac parte din lanțuri globale de aprovizionare. Acestea se aplică nu numai bunurilor servicii, ci și unor uh, bunuri și servicii digitale. Uh, deci acest lucru este esențial și pentru uh, piața unică digitală, nu numai pentru piața unică. Mă bucur faptul că acest lucru este înțeles în text. Mesajul uh, nostru de la IMCO din acest text este că măsurile de protecționism de, de multe ori uh, um, fac mai mult rău decât bine. Măsurile protecționiste pot uh, ucide la fel de multe locuri de muncă ca și cele pe care le distrug se pune accentul pe cooperare și standarde internaționale foarte importante pentru această comisie, mai ales având în vedere angajamentul comisiei noastre de a sprijini IMM-urile europene afectate direct de barierele netarifare. În ceea ce privește consumatorii, um, veți vedea că este menționat în text că nu se vor uh, scădea standardele europene în niciun fel de acord comercial. În, total, în general, cred că putem sprijini acest text, deoarece criticile menționate în trecut au fost abordate în această strategie. Ca raportor din umbră de la INTA am unele îngrijorări referitor la acest uh, texte, dar acestea nu ține competența IMCO. Uh, îmi voi depune uh, amendamentele pe aceste subiecte uh, când direct asupra raportului și voi solicita și celorlalți să facă același lucru. Mulțumesc foarte mult! Avem acum raportorul din umbră de la PPE, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, aș dori să mulțumesc raportoarei pentru munca depusă la acest dosar. Cred că acest proiect de aviz va fi o bază bună pentru munca noastră. Sper că acest aviz va avea un uh, succes similar cu um, dosarele anterioare ale raportoarei. În primul rând, cred că trebuie să luptăm pentru a obține încrederea cetățenilor în politica comercială. Pentru asta trebuie să vedem cum putem să abordăm chestiunea reglementării. Sunt de acord cu raportoarea că Uniunea Europeană este mai prosperă deoarece piața noastră este deschisă și consumatorii UE pot beneficia de pe urma unor prețuri mai uh, scăzute și o alegere mai mare. În plus, întreprinderile noastre pot fi mai competitive datorită unor bunuri intermediare uh, și servicii intermediare importate. Asta, pe termen lung, creează locuri de muncă pentru uh, cetățenii Uniunii Europene. Baza uh, pentru acest aviz este clară. Piața, piețele deschise ne permite să ne atingem obiectivele noastre de prosperitate și uh, în același timp asigurăm coerența cu valorile noastre. Întrebarea este cum să deschidem aceste piețe. Nu întotdeauna este atât de ușor. Acum negociem acordul uh, privind comerțul cu servicii, 23 de țări, 70% din comerțul mondial cu servicii va fi uh, inclus. În plus, avem cel mai cuprinzător uh, program de negocieri de acorduri de liber schimb în momentul de față, față de cum au existat vreodată în lume dar înainte să facem apel ca negocierile pentru TTIP să fie finalizate cât se poate de repede, cum se solicită în aliniatul 7, trebuie să ne actualizăm analiza politicilor uh, altor guverne care afectează economia europeană. Sper că noua abordare va garanta politicile de reglementare uh, și garanțiile europene. Niciun fel de acord nu trebuie să ne submineze uh, posibilitatea de autoreglementare. Înțeleg că protecționismul nu își are un loc în politicile Uniunii Europene, însă trebuie să spun că uneori uh, lucrurile sunt mai complexe decât atât. Poate că ar trebui să Uh, reformulăm puțin aliniatul care se referă la asta. În ceea ce privește aliniatul 10, ar trebui să ne asigurăm că standardele europene și că ne menținem nivelul ridicat de protecția consumatorului prin procedurile de standardizare. De asemenea, în ceea ce privește mobilitatea crescută pentru uh, recunoaște pentru recunoașterea calificărilor uh, menționată la aliniatul 9. Înseamnă asta să extindem recunoașterea calificărilor profesionale și pentru state terțe? Dacă da, sunt foarte sceptică față de acest uh, lucru. Implementarea, până la urmă, va fi uh, esențială. Acestea sunt primele mele observații. Vă mulțumesc foarte mult și aștept cu nerăbdare cooperarea noastră. Mulțumesc! Nicola... Bun. Vei interveni în locul lui uh, Sergio. Mă uitam dacă era altcineva care uh, intervenea în numele lui. Îmi cer scuze. Domnul Coferati mi-a transmis o notă pe care m-a rugat să o citesc. În această dimineață l-am înlocuit pe domnul Coferati, din nou, deci astăzi reprezint pe cine nu este... Mă scuzați, domnul Gutierrez mi-a dat această notă acum, azi dimineață l-am reprezentat pe domnul Coferati. Domnul Gutierrez este în Spania, într-o dezbatere televizată privind negocierile pentru crearea noului uh, guvern. Spune că îl poate sprijini, poate sprijini poziția raportorului ca o bază, dar cu unele schimbări Uh, relațiile între piața de consumator și politica comercială arată că avem nevoie de uh, un sistem deschis pentru ca piața să crească și să funcționeze. Însă cred că avem nevoie de un sistem echitabil între țări. Avem nevoie de reguli eficace la nivel global, reguli puternice, transparente și echitabile. Uh, comerțul durabil și responsabil este vital în Uniunea Europeană, dar și pentru a promova valorile europene în străinătate. Această strategie trebuie să fie văzută în contextul priorităților externe ale Uniunii Europene. De asemenea, această strategie trebuie să promoveze distribuția bunăstării pentru a combate sărăcia și inegalitățile sociale. În alineatul 3, raportorul vorbește despre protecționism și nu sunt de acord. Aș dori să invit Comisia și statele membre să ia măsuri pentru a se asigura că este uh, asigurat, uh, asigurată circulația uh, transfrontalieră de bunuri și persoane Trebuie însă creat în același timp un punct de plecare comun în ceea ce privește accesul la uh, achizițiile publice. În aliniatul 5 se vorbește că, despre faptul că nu trebuie să fie puși în Uh, pericol cons consumatorii, dar trebuie să vorbim și despre condițiile de lucru, sociale și cele de mediu. Putem continua numai dacă eliminăm obstacolele de pe piața unică și salut uh, angajamentele adoptate de comisie în uh, conformitate cu principiul mai bunei reglementări. Orice inițiativă trebuie să fie, să fie supusă și unei evaluări a impactului. În aliniatul 7 se vorbește despre negocierile TISA și TTIP. Aș sublinia aici că transparența este esențială pentru a asigura o mai bună reglementare. Lipsa transparenței va submina încrederea cetățenilor în Uniunea Europeană și uh, Uh, de asemenea legitimitatea politicii comerciale a Uniunii Europene. Avem nevoie de un nivel cât mai ridicat de transparență aplicat în toate etapele de negociere. De asemenea, salut atenția acordată uh, strategiei privind uh, piața digitală La aliniatul 9, sprijin ideea promovării mobilității europene care să uh, garanteze libera circulația persoanelor și recunoașterea calificărilor uh, profesionale. Aș dori să invit Comisia să garanteze libera circulație și accesul legal la piața muncii. Să se reglementeze aceste aspecte astfel încât condițiile la piața uh, muncii să fie egale pentru toți europenii. Acest lucru nu trebuie să fie supus negocierilor în acordurile comerciale. Cheile puncte, punctele cheie, mă scuzați, care lipsesc sunt transparența față de cetățeni, o mai mare participare a, a Uniunii Europene, uh, autoritățile locale și regionale, partenerii sociali. De asemenea, facem apel la Comisie să îi încurajeze pe negociatori să solicite o transparență cât mai mare Asta va câștiga încrederea cetățenilor în Uniunea Europeană. De asemenea, prevederile comerciale trebuie să fie în conformitate cu standardele europene în ceea ce privește drepturile umane, drepturile uh, omului uh, și drepturile sociale. De asemenea, noile uh, reglementări uh, trebuie să fie evaluate și dinainte, astfel încât a, să asigurăm uh, uh, certitudine juridică. De asemenea, solicităm acordarea de instrumente pentru IMM-uri, astfel încât să protejăm IMM-urile împotriva unor practici uh, inechitabile din partea concurenței. De asemenea, transparența lanțurilor de aprovizionare, combaterea transferurilor de profituri uh, agresive și să împiedicăm ca întreprinderile să profite de pe urma fragmentării lanțurilor de aprovizionare. De asemenea, serviciile de interes uh, general trebuie să fie uh, eliminate din acordurile comerciale în general. Comerțul internațional ar trebui să se uh, concentreze asupra creșterii și ocupării pentru a-i ajuta pe cei care cred că au de pierdut de pe urma globalizării. Trebuie să îmbunătățim uh, condițiile pentru toți cetățenii, consumatorii, lucrătorii, angajați sau independenți, pentru companii, mai ales IMM-uri. Și, bineînțeles, și pentru uh, cei săraci din uh, statele în curs de dezvoltare. Îmi pare rău dacă a fost ceva mai lung, dar sunt doar mesagerul, spune vorbitorul. Mulțumim, Nicola. Mă uit acum în sală. Nu văd uh, alți raportori din umbră din partea celorlalte grupuri, poate mă înșel, dar nu văd, nu? Dacă nu mai dorește nimeni să intervină, mă uit la Evelyn și la Maria, dacă vor să intervină, dacă vrea cineva să spună ceva. Evelyn. Foarte bine. Da. Acest aviz este foarte important, uh, mult prea important ca să nu-l discutăm, chiar dacă nu mai prea sunt colegi în sală, mi se pare că am păcat. În primul rând, mulțumesc Ditei și îi mulțu, uh, mulțumesc uh, și lui Nicola pentru ceea ce ne-a prezentat, dar data viitoare te rog, Nicola, să citești puțin mai rar pentru interpreți, ar fi foarte drăguț din partea ta. Spune vorbitoarea. Ce aș mai vrea să spun? La punctul 5, această clarificare că standardele în materie de protecția consumatorilor nu trebuie sub nicio formă să fie subminate de acordurile comerciale. Dar sunt de acord cu Sergio că trebuie să fie la un nivel cât mai ridicat. Și în textele doamnei Șaranțova am de multe ori impresia că sunt foarte multe lucruri pozitive, dar fără a evalua în ce direcție trebuie să mergem. Protecția consumatorilor, da, dar cum? Protecția datelor, dar cum? Valorile noastre să fie apărate sau să fie promovate, da, dar care dintre ele? Sunt întrebări pe care, la care mulți uh, dintre Dumneavoastră veți încerca să găsiți un răspuns. Bun, poate și raportarea a fost limitată de numărul de caractere maxim pentru aviz. Um, Nicola tocmai s-a mai referit uh, la un punct important uh, pentru noi și anume serviciile în interes uh, economic general, ca ele să fie protejate la un nivel cât mai uh, ridicat în continuare, pentru că nu sunt servicii ca orice alte servicii, mai ales în legătură cu TISA este ceva cât se poate de important. Și îmi lipsește complet acest lucru în uh, propunerea raportoarei. Mulțumesc! Thank you, Evelyn. Mulțumim, Evelyn. Dacă nu mai dorește nimeni să intervină, atunci avem reprezentantul comisiei, căruia îi dau cuvântul. Ian Volbrick from uh, DigiTrade. Uh, Ian Volbrick de la DigiTrade. Vă mulțumesc. Mulțumesc pentru observațiile de sprijin din partea celor care au intervenit. Uh, aș dori să mă refer la câteva din punctele menționate. În comunicarea doamnei comisar Malmström din octombrie anul trecut, întreaga idee a fost să reacționăm la dezbaterea politică în jurul uh, negocierilor comerciale și cred că am învățat foarte mult din dezbaterile din uh, Parlament. Uh, câteva subpuncte. În primul rând, nevoia de a folosi politica comercială pentru a sprijini locurile de muncă și, și creșterea. Și aici vorbim despre coerența între comerț și piața internă, uh, Uh, importanța comerțului global pentru locurile de muncă în Uniunea Europeană. Am notat aceste lucruri și văd că se regăsesc și în raport. În a, în a doua parte a comunicării uh, vedem și ce s-a discutat astăzi, și anume valorile. Am încercat mult mai mult să ancorăm strategia noastră privind politica comercială în uh, discuții ce țin de durabilitate în sens mai larg, uh, mediu, domeniul social, sănătate și așa mai departe. Câteva observații specifice. Dacă am înțeles uh, bine, din discuție s-au făcut câteva comentarii privind uh, protecționismul, protecția. Întotdeauna încercăm să facem o distinție între protecționism, ceva ce încercăm să combatem în contextul G20 și uh, în contextul oricăror măsuri protecționiste pe care ar vrea să le ia vreun stat și ideea de protecție și anume de a ne asigura că legislația este respectată. Sper că putem uh, uh avea în minte întotdeauna foarte clar această distinție. Vrem să ne asigurăm că toate legislațiile noastre sunt uh, respectate și aplicate. Încă două elemente menționate. Dialogul cu societatea civilă și importanța acestuia. Suntem de acord și încercăm să uh, facem o treabă mai bună în acest domeniu uh, din, ca parte a acestei întregi dezbateri privind valorile și participarea. Și facem asta și în uh, negocierile TTIP și apoi, în ceea ce privește IMM-urile, am luat notă de argumentele dumneavoastră. Va exista un uh, capitol privind IMM-urile la TTIP. Este și un domeniu în care cooperăm strâns cu colegii de la DG Grow și de la celelalte direcții generale pentru a încerca să sprijinim IMM-urile să exporte către restul lumii. Mulțumesc! Mulțumesc! Dita, dorești să intervii acum? Te rog mulțumesc, Catherine. Nu, se pare că subiectul nu este dintre cele mai sexy. Poate că suntem cu toții obosiți după o zi întreagă de discuții, dar voi încerca să răspund la câteva din punctele menționate de raportorii din umbră și de Evelyn. Întâi, chestiunea privind uh, mobilitatea este ceva important uh, și, după cum am menționat, este în paralel cu acordurile comerciale când vorbești cu companiile, pentru ele este o problemă. Când exportă, vor să-și poată trimite și angajații în statele terțe. Au probleme cu mobilitatea în companiile lor și asta mi se pare un subiect important. De asemenea, a fost și o problemă pe care noi am ridicat-o în timpul negociei uh, ca comisie uh, Uh, IMCO, uh, către purtătorul de cuvânt al domnului Coferati. Mulți dintre dumneavoastră ați menționat mai ales uh, la început um, OMC-ul, comerțul durabil, Aștept cu nerăbdare amendamente pe acest subiect care să îmbunătățească acest text. După cum spuneam, intenția mea a fost să ne concentrăm pe subiectele cheie în cadrul uh, competenței IMCO. Aici mergem puțin în uh, competențele altor uh, comisii, dar sunt de acord. Ca să-i răspund lui Evelyn privind protecția consumatorilor, da, cred că am discutat asta de multe ori când am vorbit despre TTIP Sper că am găsit uh, textul cel mai potrivit în uh, formularea pe care am uh, adoptat-o în timpul discuțiilor privind TTIP. Eu voi fi ultima care să ceară scăderea protecției consumatorului în Europa. În ceea ce privește protecționismul menționat de mai mulți dintre dumneavoastră, Salut uh, comentariul făcut de reprezentantul Comisiei, pentru că, da, este o prioritate a Uniunii Europene în toate forurile multilaterale să lupte împotriva măsurilor protecționiste pe uh, piețele terțe. Asta a fost uh, și intenția mea în acest text. Aștept din partea dumneavoastră orice fel de comentarii eventual înscris și aștept cu nerăbdare cooperarea pe acest dosar. Mulțumesc. Mulțumim uh, raportoarei. Termenul pentru amendamente este 24 la prânz și apoi uh, vom discuta amendamentele pe 14-15 martie, votul la IMCO pe 21 aprilie și uh, comisia competentă pe fond 23-24 mai. Plenul este prevăzut pentru iunie. Acestea fiind spuse, Reuniunea noastră se încheie. Dacă există ceva la punctul diverse, dar nu văd să fie cazul, ne revedem la, uh, pe 14 martie. Mulțumesc tuturor!